if you could leave quietly, we're going to... Vă rog să părăsiți sala în liniște să, pentru a putea continua cu restul ordinii de zi. Stimați colegi, acum avem ocazia de a audia prezentarea proiectului de raport în legătură cu uh, regulamentul uh, pentru relocare al Uniunii Europene. După cum știți, există nevoia unor uh, acorduri de inițiativă și de readmisie în cadrul Uniunii și experiența uh, și care să țină cont de experiența uh, unui cadru de relocare. Așadar, vă rog, dacă puteți face puțin liniște, uh, o, îi voi da cuvântul raportoarei noastre pentru a-și prezenta proiectul de raport. Stimați colegi, dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Malin, ai cuvântul. Thank you very much. I will just wait until people have maybe... Mulțumesc, cred că voi aștepta până când lumea părăsește sala în liniște. Facem câteva secunde pauză. Although if we keep pausing, people keep leaving okay. slowly. That's so, the only thing. Let's start. Let's start. Bun, hai să începem. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, experților juridici eh, de pe teren și, bineînțeles, secretariatului LIBE pentru munca eh, împreună cu echipa mea. Când vorbim despre eh, sistemul european comun de azil, care este în revizuire, există anumite elemente, cum ar fi împărtășirea responsabilității. Știu, stimați colegi, știu că aveți conversații importante, însă uh, doamna raportor își prezintă raportul, deci vă rog să o respectați. Poate colegii nu au uh, auzit uh, partea cea mai importantă în care am mulțumit raportorilor din umbră, experților de pe teren și celor care ne-au susținut în munca noastră. Sistemul European Comun de Azil uh, se ocupă de multe aspecte, însă există uh, o lacună în ceea ce privește uh, intrările sigure în Uniunea Europeană. Avem nevoie de rute sigure sau pe care le-am cerut în numeroase rezoluții ale Parlamentului Uh, ICNUR, uh, altul comisar pentru drepturile omului, a solicitat aceste rute și deci uh, apelurile nu au lipsit. Și cu toate că relocarea împărtășește anumite aspecte cu căile de migrație, uh, nu trebuie să înlocuiască alte rute explorare, rute legale cum ar fi vizele umanitare și readmisia umanitară și uh, uh, reîntregirea familiei. ICNUR a fost creată după cel de-al doilea război mondial pentru a le, i ajuta pe cei care fugiseră sau își pierduseră casele se bazează pe Convenția de la Geneva. Știți uh, acest uh, lucru, însă eu m-am bazat foarte mult pe ICNUR. Uh, ICNUR are mandatul adunării generale a ONU să um, facă relocarea ca una dintre cele trei um, soluții. Deci relocarea are loc uh, doar când una dintre celelalte două soluții nu au funcționat, uh, reîntoarcerea voluntară sau integrarea locală. Atunci uh, se aplică relocarea. Relocarea este un instrument pentru a, acorda protecție și pe termen lung refugiaților și statelor care au populații mari de refugiați Obiectivul meu este dublu. În primul rând să menținem esența umanitară a um, relocării și să creștem aceste eforturi în Uniune, ceea ce a însemnat uh, ajustări ale obiectivelor și procedurilor Comisiei, precum și uh, o schimbare a priorităților prioritatea a fost să se creeze un cadru de relocare care să funcționeze pe teren cu, un, cu o dimensiune și proceduri obiective. în linie și cu practica statelor membre care au fost implicate în redactarea acestei pro, acestui proiect. Și pentru că se asigura rolul ICNUR, ceea ce nu se înseamnă că statele membre sau alte organizații nu pot să facă trimiteri, însă se pune accentul pe ceea ce funcționează pe teren și introduce uh, garanții și evită duplicările. Am adăugat uh, formulări care uh, readuce esența umanitară în relocare pentru a proteja uh, refugiații aflați în uh, situații uh, periculoase. Deci limbajul este mult mai apropiat de cel al ICNUR. Prioritățile geografice trebuie să fie bazate pe necesitățile uh, anuale ale ICNUR, care sunt evaluate în fiecare an, este un instrument pe care îl putem folosi pentru a vedea unde este nevoie de relocare și unde Uniunea Europeană trebuie să întreprinde mai multe eforturi. Condiționalitatea, acordurile de readmisie și uh, controlele la frontieră uh, duc la scăderea presiunii în uh, regiuni și aș, în acest sens relocarea poate să fie o modalitate de a crea soluții mai durabile pentru a-i proteja pe refugiați în situații Uh, periculoase. În ceea ce privește motivele de eligibilitate, acestea au fost ajustate în uh, linie cu criteriile ICNUR și și criteriile de excluzie au fost modificate pentru a respecta Convenția de la Geneva. Pentru a ne asigura că acest caz va funcționa pe teren și că va respecta legislația internațională criteriile inutile, cum ar fi cei care Uh, cum ar fi pedepsirea celor care traversează uh, ilicit frontiera, nu sunt conforme cu legislația în vigoare. Există un cadru pentru relocare în care uh, statele și ONG-urile se întâlnesc pentru a se coordona. Eu Uh, propun ca uh, Comisia la nivel înalt pentru relocare să participe la aceste eforturi globale pentru ca Uniunea Europeană să devină un contributor important la aceste necesități de relocare. După, în plus, acest cadru uh, ar trebui să fie de 2 ani și nu anual pentru a facilita planificarea atât pentru statele membre cât și pentru comunitatea globală. Al doilea obiectiv, obiectiv în raportul meu este să creștem uh, eforturile de uh, relocare europene. Avem nevoie de eforturi concrete și să fim ambițioși. Uh, în uh, contextul administrației Trump a avut loc o uh, scădere semnificativă a relocărilor. Deci sunt foarte multe lucruri pe care Uniunea Europeană trebuie să le facă pentru a se implica. Uh, statele membre ale Uniunii au. Uh, unele dintre statele membre s-au arătat nedispuse să creeze căi uh, legale de intrare în regiune și știm că uh, oamenii continuă să își asume riscuri și pericole, se bazează pe rețele de traficanți pentru a intra în Uniunea Europeană. Un asemenea cadru va avea sens doar dacă este credibil din punct de vedere statistic. Deci, am, am avea obiectivul de a reloca 25% din necesitățile anuale identificate cu ICNUR și cu ceilalți parteneri. Deci 250.000 de persoane în 2017. Este o, un obiectiv realizabil de către Uniunea Europeană. În ceea ce privește participarea statelor membre, aceasta rămâne voluntară și în proiectul meu de raport, în parte pentru a ne asigura că nu uh, ne vom bloca, ci că vom merge mai departe cu un sistem mai ambițios la nivelul Uniunii. Însă, pe termen lung, uh, nu cred că uh, statele membre pot să aleagă să facă parte doar din o parte a Uh, eforturilor și să nu contribuie la eforturile de relocare. În ceea ce privește programele naționale și relația lor cu programele Uniunii, obiectivul este de a crește stimulentele ca statele membre să facă mai multe relocări. Acele state membre care deja au programe de succes trebuie să fie încurajate să continue și să își crească participarea în uh, cadrul Uniunii statele membre care au foarte puțină experiență trebuie să găsească o structură robustă care să le ajute. Acesta include un schimb de bune practici, susținere operațională, inclusiv de la uh, Agenția Europeană de Azil, care va fi înființată în curând. Și dacă cadrul Uniunii pentru relocare uh, descurajează eforturile naționale, uh, în domeniul relocării, nu cred că va fi bine primită. Nu mi se pare o cale optimă înainte. Eu cred că statele membre vor dori să pună în comun resurse pentru a participa la un program funcțional al Uniunii. Participarea pentru statele membre va fi una clară datorită calității și succesului programului. În același timp, trebuie să acordăm stimulente pentru participare și ca un echilibru sugerez ca statele membre să păstreze cele 6.000 de euro pe persoană relocată și să creștem această sumă la 10.000 uh, dacă participă și la un cad cadru comunitar. O altă problemă pe care o veți vedea menționată în raportul meu este statutul de rezident. Atunci când uh, îi oferi cuiva o cale uh, sigură legală, ai posibilitatea de a crea un plan pe termen lung și, bineînțeles, la baza acestui lucru stă reședința. Este foarte important ca statul membru să poate să dea um, condiții mai favorabile. Însă, pentru a face acest lucru, am sugerat să ca statele membre să emită permise de ședere permanentă sau nelimitată. Deci rămânem în cadrul coerenței uh, legislației comunitare. În ceea ce privește procedurile, am introdus o procedură de urgență pe care a solicitat-o ICNUR, care nu este folosită pentru mult, multe persoane, dar care este foarte importantă atunci când este necesară. Atunci când este vorba de cele două proceduri care deja există, cea uh, obișnuită și cea uh, uh, urgentată. Există diverse stadii de relocare pentru că există multe semne de întrebare în legătură cu funcționarea practică, ce deci este identificarea, depunerea cazelor, cazurilor, uh, înregistrarea și aici ICNUR Uh, rolul ICNUR apare foarte clar ca uh, instituție prim, principală pentru trimiteri. Uh, programele de orientare preplecare sunt păstrate, însă se introduce posibilitatea de a face acest lucru în statele membre, precum și flexibilitate pentru statele membre. Stocarea datelor se uh, va face doar după o decizie pozitivă. Nu este necesar ca aceste date să fie stocate înainte de decizii. În acest fel, evităm crearea unui, unei povere administrative inutile asupra statelor membre, asupra ICNUR sau altcuiva și nu creăm uh, așteptări false pentru beneficiari. După aceea, posibilitatea de a acorda statutul de refugiat, dacă se, găs- se poate acest lucru în cadrul temporar al procedurii. Mi se pare necesar ca statele membre să aibă un stimulent în acest sens, însă nu leg acest lucru de pro- statutul de procedură. După aceea, persoanele strămutate intern. Unii dintre dumneavoastră ați ridicat preocupări în legătură cu acest aspect, însă am păstrat uh, persoanele strămutate interne în raport. Aceste, această categorie crește din ce în ce mai mult număr și comunitatea internațională trebuie să găsească proceduri pentru a susține și aceste persoane strămutate intern. Mă voi opri aici și aștept comentarii și opinii din partea raportorilor din umbră și colegilor. Mulțumesc foarte mult, Marin, pentru munca ta. Voi lua pe raportorii din umbră, în ordine, și dacă colegii pot să ne uh, indice când vor să intervină, ar fi extrem de util. Începem. Știu că EPP-ul este prezent, deci începem cu domnul Dias Temera din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și lui Malin pentru munca sa. Însă, aș dori să încep prin a face o precizare care derivă de la cabina uh, spaniolă. Nu, nu este vorba de cabina engleză. Am auzit în traducerea spaniolă, în mod repetat și sistematic, Uh, cuvântul transfer. Nu vorbim aici de transfer, vorbim de relocare. Uh, diferența este că transferul este de a uh, strămuta solidar a ce, pe cei care sunt deja în teritoriul Uniunii și relocarea este să accepti și să redistribui pe cei care sunt în afara Uniunii. Acesta este obiectiv, subiectul raportului lui Malin. Într-adevăr, domnule președinte, în acest raport se vorbește despre garantarea unui sistem de intrări demn, umanitar și eh, sigur. Acesta este fondul subiectului. În ceea ce privește conținuturile, mulțumesc raportoarei pentru munca riguroasă pe care a făcut-o și pe care o salut. Mi se pare că este, este esențial pentru Uniune să avem un program de relocare eficient, realist și, în primul rând, solidar. solidar. Europa are 23,8% din PIB-ul mondial, conform datelor OCDE. Însă, primim doar în jur de 8% din refugiații de pe planetă. După cum știți, domnule președinte, împreună am avut privilegiul de a fi în Canada și de a putea observa pe teren uh, programul de relocare foarte eficient care există acolo. În această țară, după cum uh, uh, își dorește Malin în raportul său, se dă uh, un rol foarte important ICNUR, care este o piesă extrem de importantă. Și în această direcție trebuie să ne uităm și noi europenii și de asemenea sponsorizarea din partea societății civile și din partea uh, întreprinderilor private în ceea ce privește relocarea. Deci este una dintre cele șapte inițiative lansate în sens legislativ pentru a revizui sistemul de azil. M-am gândit mult timp, Malin, în legătură cu procedura de urgență și mie mi se pare, ca și ție, ridicol ca uh, perioada de patru luni să fie considerată o urgență. Dacă așteptăm patru luni, uh, urgența poate să se transforme deja în moarte. De asemenea, mm, sunt de acord cu echilibrul de a găsi stimulente pentru statele membre. Pentru statul meu este, uh, foarte fun, este fundamental să uh, ținem cont și de carac- caracter național, pentru că avem foarte mulți uh, vorbitori ai limbii noastre care suferă de cealaltă parte a Atlanticului. Voi depune câteva 8 sau 9 amendamente constructive și pot să contez pe susținerea mea. Mulțumim, domnule Diaz de Mera, și mulțumim că ați uh, elucidat uh, confuziile de traducere între relocare și transfer și vă mulțumesc uh, pentru că ați uh, evocat delegația în Canada. Câteva dintre modelele pe care le-am văzut în această Canada, în această delegație în Canada sunt extrem de bune Nu știu de ce sunt alocate doar 45 de minute pentru acest raport. Încerc să mă asigur ca toată lumea să poate să se exprime. De la Socialiști și Demo- Democrație, colega nu este aici. Uh, vreți să cineva să o reprezentați pe Katie, Juan Fernando? Oricare dintre voi puteți să decideți între voi. Juan might add... Da, foarte pe scurt. În general, aș vrea să spun că mă uimește faptul că este nevoie să vorbim despre relocare. Dacă vrei să ceri protecție în Uniunea Europeană și, bineînțeles, în acest caz vii dintr-o țară uh, cu care nu avem un regim uh, fără vize, singura ta șansă este să vii ilegal, ceea ce nu este o infracțiune, chiar dacă unii cred despre asta că ar fi. Dacă vrei să ai vreo idee despre cine vine și dacă vrei să-i ajuți pe cei care fug de persecuție, singura șansă este să organizezi asta prin relocări. Toate statele membre spun, vrem să ajutăm pe adevărații uh, azilanți, pe cei care au nevoie, uh, într-adevăr, de protecție. De ce să nu lucrăm cu relocare atunci? nu va uh, ajuta pe fiecare persoană, uh, însă ar putea minimiza dificultățile uh, și toate aceste fenomene, precum traficarea, dacă deschidem uh, ușa pentru uh, relocări. Eu sper, nu sunt chiar atât de optimistă, dar uh, sper că statele membre își vor da seama că este o cale de a ne asuma responsabilitățile noastre umanitare, de a oferi protecție celor care fug de război, de tortură și de persecuție politică, inclusiv să avem și inclusiv să avem garanții că cei care vin sunt chiar cei care au nevoie de protecție. Aș vrea să ascult argumentele oricăruia dintre statele membre care se opune acestei propuneri. Întotdeauna asta este propunerea în dezbateri. Uh, Bineînțeles că relocarea nu este singura soluție și vor fi persoane care vor veni la granițele noastre uh, fără să, în continuare, uh, și există situații grave în statele terțe, deci relocarea este o parte a pachetului nostru și sper că statele membre o vor accepta. Mulțumesc! Am complicat lucrurile, am dat cuvântul la doi colegi din uh, SND. Um, uh, Juan, pe scurt, te rog. Mă gândeam să mă duc la uh, Comisia uh, PANA, care de multe ori uh, își ține reuniunea în același timp cu uh, această comisie. Așteptam uh, raportorii din umbră. Din păcate, nu avem raportorii din umbră, însă vă asigur că vom fi cât se poate de cooperanți. Ați vorbit despre uh, vizele umanitare. Eu nu sunt uh, raportor din umbră pentru acest raport, dar uh, sunt raportor la codul pentru vize. Și aș vrea să spun că, dincolo de aspectele tehnice, de amendare și îmbunătățire a inițiativei, trebuie să avem și o abordare politică. Trebuie să vorbim cu celălalt for legiuitor, și anume Consiliul. De ce revizuim um, relocarea și transferul? Pentru că Consiliul nu-și face treaba, nu respectă și statele membre nu respectă legea. Au existat uh, decizii și măsuri, dar care nu sunt puse în aplicare. Tocmai de aceasta revizuim uh, acest uh, întreg programul, pentru că nu funcționează ce am decis. Pe lângă crearea unei poziții a Parlamentului trebuie la nivel strategic să luptăm în trialog, în ultima etapă de adoptare a inițiativei. Să adoptăm o lege care să fie și respectată de către statele membre. Shadow is Helga Stevens, please. Helga Stevens, acum în numele CR. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori și eu să mulțumesc uh, raportoarei pentru munca excelentă depusă până acum. Văd că, exist, că au fost depuse multe amendamente, 125, nu am apucat să le citesc pe toate. În momentul de față este mai dificil să mă exprim, însă sunt convinsă că vom avea consultări uh, uh, constructive la reuniunile raportorilor din umbră. Sper că raportul nu se va schimba foarte mult, va fi nevoie de câteva ajustări minore, însă propunerea mi se pare una potrivită. Sunt de acord referitor la faptul că trebuie să evităm suprapunerile uh, cu, uh, cu ICNUR. Avem resurse limitate și trebuie să le folosim cât se poate de eficient. De asemenea, considerăm că este important să uh, stabilim un plafon asupra numărului de persoane care pot fi uh, relocate. Știu că nu asta se discută aici, dar mi se pare important pentru a menține sprijinul, sprijinul publicului în ceea ce privește relocările. Doamna Wikström, acum în numele ALDE. Mulțumesc foarte mult. Eu îl reprezint pe lui Michel, raportor din umbră la acest dosar, deci voi încerca să vorbesc în franceză. Domnul Michel mulțumește raportoarei pentru proiectul său de raport, precum și pentru abordarea sa cât poate de constructivă față de raportorii din umbră schimb, din schimburile de până acum reiese o, o dorință clară de a crea o valoare adăugată. Relocarea constituie o parte din răspunsul pe care Uniunea Europeană trebuie să-l aducă la criza refugiaților. Lui Michel este încrezător că vom fi constructivi și ambi ambițioși în crearea unui mecanism în care uh, fiecare trebuie să își asume propria sa responsabilitate. Se bucură de uh, continuarea muncii cu uh, raportoarea și raportorii din umbră pentru a ajunge la un text care să fie la înălțimea a ceea ce cere Parlamentul de la începutul crizei uh, migratorii, și anume crearea și consolidarea de căi legale pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională. Mulțumesc, domnule președinte. Oh, that's... Louis, Louis Michel would be proud of you. Louis Michel ar fi, ar fi mândru de dumneavoastră, Cecilia. Cine poate interveni în numele verzilor? Is there anyone? No, we don't have a green shadow because Judith... Nu, nu avem uh, raportor din partea verzilor. Uh, Judith Argentini este, dar nu este prezentă. Nimeni de la FDD. Doamna Albiol. There is a shadow. I'm sorry, I didn't see you, Mr. Carr. Sorry. You've changed your hairstyle again. Pare rău, nu v-am văzut. V-ați schimbat, schimbat uh, frizura. Sau v-ați dat jos barba. Incognito, sorry, my Ați venit incognito. Vă rog, vă, da, vă dau cuvântul. Nice to Mr. President. That's why I change their style every week. Okay, and, um... Îmi place să fiu recunoscut, domnule președinte. Vă rog, aveți cuvântul, spune președintele. Bine, intanto... intanto... Vă mulțumesc. Aș dori să o felicit pe doamna raportor și să fac câteva observații în numele grupului nostru. Referitor la relocarea externă, aceasta trebuie să rămână o politică comunitară și nu doar de gestionarea fluxurilor migratorii. Noi uh, condamnăm legătura pe care o face Comisia între indicatorul de gestiune a migrației și numărul persoanelor care trebuie uh, relocate. Aici suntem de acord cu uh, raportoarea, așa nume că nu acceptăm să subordonăm fenomenul relocării celui politicii de cooperare cu statele terțe, care sunt uh, sursa persoanelor uh, de relocat. Apoi, suntem de acord cu eliminarea oricărei trimiteri la acordul cu Turcia ca model de urmat și în continuare. Vrem să se introducă o procedură de relocare urgentă, așa cum o propune raportoarea, și această propunere trebuie să-i vizeze în special pe cei care se află într-o situație de pericol iminent. Trebuie stabilite obiective clare referitoare la numărul persoanelor de relocat la nivelul Uniunii Europene numai niște elemente cuantificabile pot da, mm, concret, mm, pot da un, un caracter concret acestei propuneri și considerăm că Agenția pentru Azil trebuie să joace un rol fundamental în gestionarea procesului de relocare externă, urmărind obiective umanitare. În acest sens, reiterăm nevoia de a face legătura cu agenției cu țările terțe interesate și în ultimă instanță, suntem de acord că nu trebuie confundată uh, relocarea cu alte instrumente, cum ar fi cele de reîntregirea familiei. Noi considerăm aici că trebuie să, să se recurgă la aceste instrumente numai atunci când nu există altele la nivelul Uniunii Europene pentru a răspunde nevoilor persoanelor respective. Susținem, deci, cele spuse de raportoare. Vă mulțumesc. so now... Um, we could just take uh, um, other members who request Acum, dacă mai doresc alți uh, membri să intervină, le dau cuvântul doamna Albiol acum. Yes. El marco europeu... Mulțumesc. Cadrul european de relocare este o piesă fundamentală a noi propunere a Comisiei Europene pentru Azil. Este o propunere care se bazează în special pe externalizarea frontierelor. Deci să uh, plătim statele terțe pentru a ne păzi frontierele din sudul Europei. Uh, relocarea se transformă o clauză din acest contract prin care noi plătim și alții ne controlează frontierele uh, deportează sau încarcerează migranții, adică aplică politicile europene în domeniul migrației și azilului. Relocarea și propunerea Comisiei Europene este un aspect umanitar de urgență pentru a avea control migrator și pentru a deporta migranții mai ușor. De aceea, în analiza noastră critică a propunerii uh, Comisiei, mulțumim doamnei Bjork pentru raportul său Propunerea Comisiei Europene de a nu permite accesul la relocare persoanelor care au încercat deja să intre ilicit în ultimii cinci ani este o propunere care contravine direct Convenției de la Geneva. Raportul doamnei Bjork semnalează caracterul umanitar al relocării, că acest, acest lucru nu poate să uh, substituie alte intrări și merge în linia ca uh, Uniunea Europeană și statele membre să își asume responsabilitățile. Este un raport care uh, spune foarte clar că nu uh, că permisul de ședere permanentă trebuie să fie acordat și suntem de acord cu acest raport și mulțumim pentru munca făcută de doamna Bjork în acest domeniu. Vă mulțumesc. Mr. Radev, please. Mulțumesc, domnul Radev, vă rog. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Европейския съюз има нужда от постоянна система. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană are nevoie de un sistem permanent de relocare a migranților care ar trebui să fie acompaniat uh, de centre de tratare și procesare a solicitărilor de azil în afara Uniunii Europene. Uniunea Europeană finanțează tabere de, refugiați în statele vecine și ajută statele care primesc refugiați din Siria și din alte zone de conflict. Lângă aceste tabere de refugiați ar trebui să se creeze aceste uh, centre în care cei care do doresc să depună cerere uh, de azil să o poată face. În caz de decizie pozitivă ar trebui să poată uh, Uh, beneficia de dreptul de a fi relocați în Uniunea Europeană. Deci nu trebuie să acordăm atenție numai la uh, statelor la frontiera externă a noastră. Cei care își doresc, care au nevoie de protecție internațională nu vor mai încerca să traverseze Mediterana, ci vor putea să-și depună cererile în siguranță. În același timp, statele membre vor putea face controlele necesare în ceea ce privește securitatea și siguranța primirii unor candidați înainte ca aceștia să fie pe teritoriul uh, european. Sunt uh, convins că sistemul permanent de relocare va fi în beneficiul uh, solicitanților de azil, dar și în beneficiul Uniunii Europene. În același timp, uh, nu pot sprijini solicitarea raportoarei ca statele membre să aibă dreptul să nu aibă dreptul să respingă uh, persoane uh, um, pe motive de securitate și viza pe termen lung ar trebui primită imediat pentru că ar fi vorba de discriminare față de statele terțe. Vă mulțumesc, domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, fără um, observații generale, um, voi continua pentru că sunt de acord cu ce a spus uh, raportoarea și cu ceea ce a spus foarte bine în franceză colega noastră, colega noastră Cecilia Wikström. Însă, <clears throat> o întrebare și o observație. În primul rând, eu sunt raportor din umbră pentru uh, buget și pe dosarul uh, relocării. Și am o problemă cu propunerea care spune că pentru programele naționale uh, statele membre ar avea la dispoziție 6.000 de euro pe persoană dar sunt 10.000 prevăzuți pentru programele europene. Mi se pare că e aici o problemă de principiu. Sunt de acord să intervină fondurile europene pentru a finanța o serie întreagă de operațiuni în cadrul programelor europene, dar nu înțeleg de ce fondurile europene ar trebui să fie folosite pentru politici duse autonom de statele membre. Este o chestiune de principiu. Dacă bugetul Uniunii Europene trebuie sau nu să fie limitat la uh, acțiuni decise sau efectuate de către Uniunea Europeană. Mi se pare o întrebare pe care nu o putem uh, evita. Pentru Parlamentul European, cred că trebuie să avem o abordare coerentă. Apoi eu sunt raportor uh, din umbră și pe uh, dosarul FISA. Uh, și mă întreb dacă pentru uh, toate persoanele care vor um, um, face obiectul relocării, am prevăzut un document um, unitar care să le permită să depună cererea, să treacă frontiera, cât timp uh, va fi durata de valabilitate a acestui document. Mi se pare că în cadrul unui program european se justifică o intervenție financiară, dar cred că ar trebui să existe și același uh, document uh, pentru toți uh, solicitanții și cu asta vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Cred că cel mai bine este să discutăm acest subiect deja de acum și mai ales bugetul. Iar înainte să revin la Malin, Sharon, uh, Sharon Leonard. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Când am devenit membru al Parlamentului European, m-a surprins că numai 14 din 28 de state membre aveau programe de relocare funcționale. Deci nevoia unui program uh, european uh, de relocare este cât se poate de existentă. În ceea ce privește propunerea comisiei, conține câteva elemente pozitive. Mulțumesc raportoarei pentru munca sa. Mă întreb însă cât de fezabile sunt toate acestea. Am văzut că relocările s-au, au reluat puțin, dar entuziasmul în statele membre nu este unul foarte ridicat. Într-adevăr, este dificil dacă Um, optăm pentru o versiune um, voluntară sau obligatorie. Um, raportoarea a ales voluntar și 250.000 de persoane de relocat. Nu știu dacă va fi fezabilă această combinație. Trebuie să vedem dacă ceea ce încercăm să obținem este și fezabil. Aș avea o întrebare și referitor la reunificarea familială. Uh, în țările de jos, în 2016, am avut aproximativ 30.000 de solicitări de azil și în același timp 32.000 de persoane au venit pe căi uh, legale prin reunificarea familială. Deci cred că ar trebui să fie um, calculate și aceste căi legale. Apoi se face o comparație cu relocările din 2015. Bineînțeles, a fost un an în care un milion de oameni au intrat în mod ilegal în Uniunea Europeană. Mm, și statele membre care au avut un uh, influx de refugiați pe această cale au avut altceva mai bun de făcut decât să investească în politica de relocare. Iar în uh, propunerea Comisiei există această legătură între relocare și acorduri uh, referitoare la uh, migrația ilegală. Am calculat pe bază de PIB. Când vorbim despre mecanismul de relocare UE, întotdeauna uh, uh, luăm PIB 50% și populație 50%. Poate că și asta este o cale mai bună de a aborda relocările. Și în plus, considerăm că trebuie făcut nu numai un efort european, ci un efort global. Tot ce vom face va fi oricum numai 25% dintre cei identificați de ICNUR și trebuie să ajutăm și Uniunea Europeană să abordeze acest subiect la nivel internațional, în cadrul ONU, pentru a ne asigura că toți cei identificați uh, ca fiind eligibili să poată primi un loc undeva. Mulțumesc, nu prea mai avem uh, timp. Dar cred că ar trebui să dăm uh, cuvântul comisiei uh, pe scurt înainte să ne întoarcem la raportoare. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc raportoarei și deputaților. Pe scurt, din partea noastră, Comisia apreciază sprijinul pentru propunerea noastră. Acordul și salutăm acordul asupra obiectivelor pe care ar trebui să le îndeplinească acest cadru. Pe lângă alte elemente, în ceea ce privește relocarea, propunerea se bazează și pe sistemul actual de relocare, care este pe rol. Veți vedea din raportul de azi că peste două treimi din uh, cifra din, pentru Grecia a fost, uh, um, a fost atinsă. Câteva elemente referitoare și la cele spuse de raportor. Comisia este de acord uh, cu rolul ICNUR în ceea ce privește în, ca partener al Uniunii Europene Uh, deci, uh, cu mare plăcere putem uh, um, îmbunătăți formularea în acest sens în text. Relocarea este un instrument important pentru a oferi protecție internațională. Acesta este obiectivul principal. Însă Comisia consideră că relocarea poate fi folosită strategic și pentru a Uh, încuraja statele terțe să-și îmbunătățească capacitățile de protecție și recepție, dar și pentru a crește partajarea responsabilităților în uh, contextul declarației de la New York. Deci noi considerăm că relocarea poate fi un instrument pentru a gestiona mai bine migrația și conform cu articolul 4 din propunerea noastră, anumite elemente în acest sens ar trebui să fie luate în considerare când se uh, vorbește despre regiuni și țări din care ar trebui să acceptăm relocare. Deci, da, relocarea este un instrument pentru a obține protecție internațională, însă nu există un drept uh, subiectiv pentru o persoană ca ea să fie relocată. Tocmai de aceea trebuie să existe câteva motive de uh, neeligibilitate mai largi decât cele stabilite în Convenția de la Geneva. Când vorbim despre excludere în propunere, nu vorbim despre excluderea de la protecția internațională, ci de neeligibilitate de, în ceea ce privește relocarea. De exemplu, având în vedere natura relocărilor, considerăm că statele membre ar trebui să excludă persoane pentru care a fost um, uh, există o alertă în sistemul uh, Schengen sau în uh, bazele de date naționale. În ceea ce privește cifrele, Comisia este de acord că cadrul trebuie să contribuie la aplicarea declarației de la New York pentru a crește numărul căilor legale, inclusiv relocarea, însă credem că nu ar fi avantajos să se creeze uh, un nivel obligatoriu de uh, relocări în cad, mm, pentru următorii ani. Considerăm că un număr maxim total să fie uh, adoptat uh, pe baza anuală, pe baza discuțiilor între partenerii principali în, din acest proces, inclusiv Parlamentul. În ceea ce privește bugetul, Comisia susține, susține proiectul de buget al Comisiei de Buget, uh, ar trebui să existe resurse suficiente la nivel european pentru a sprijini statele membre în ceea ce privește relocările. Asta înseamnă rezervarea unor uh, resurse limitate. Din punctul nostru de vedere, bugetul lui ar trebui să sprijine numai um, relocările prin sume forfetare făcute conform unor proceduri comune, uh, criteriilor de eligibilitate obișnuite uh, și așa mai departe. Există un există buget sub relocare, pentru relocări și sub uh, sistemele naționale, dar asta în afara sumelor forfetare. Deci putem sprijini sistemele naționale oferind fonduri pentru ca statele membre să creeze infrastructură pentru a permite relocarea. Când vorbim despre sume forfetare, vorbim despre o legătură între bugetul și cadrul european. Și nu în ultimul rând, coerența cu sistemul european comun de azil în propunerea noastră prevedem același statut pentru cei relocați, precum pentru orice alți, alte persoane care au nevoie de protecție. Mulțumesc. Și acum uh, raportoarea. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Mai întâi de toate, cred că trebuie spus că există la nivel european un sprijin amplu pentru un program ambițios de relocare externă. Asta ne și propunem. Și atunci când spunem că vrem căi sigure și legale către Uniunea Europeană, chiar asta vrem să spunem și nimic altceva. Și asta ne dorim să realizăm. Am repetat-o nu odată. E bine că avem posibilitatea să lucrăm în sensul acesta și că ne bucurăm de sprijin pentru această abordare. Am luat act de observațiile și îngrijorările pe care le-ați exprimat. Aș comenta pe marginea câtorva lucruri menționate de colegii din Comisia pentru Buget, de exemplu. Sigur, m-am gândit și eu și am discutat despre asta și vom continua să o facem în cadrul reuniunilor cu raportorii din umbră, fiindcă cred că aceasta este soluția, în special acum când vorbim de găzduirea refugiaților. Trebuie să avem foarte mare grijă. Nu o să acopere 6.000 sau 10.000 costurile totale pentru primirea acestor oameni. dar nu putem spune că vrem numai una sau numai alta, vrem să înaintăm pe toate fronturile și cu cât obținem mai mult, cu atât mai bine. Și cred că statele membre vor dori în cele din urmă să participe la programele europene, sunt convinsă de asta. Nu vor spune că fără asta, nu numai pentru că fără asta nu vor putea obține niște bani, ci pentru că e important să se pună la oaltă resursele. Deci cred că asta e calea de urma, dar sigur vom mai discuta. Apoi, domnului Lenars. Relocarea externă nu are cum să fie soluția unică la toate problemele internaționale. Este una dintre ele, asta putem face și aici ne putem implica în eforturile internaționale de relocare întreprinse de ICNUR, de exemplu. Apoi, referitor la faptul că unele state sunt reticente. Da, doar câteva țări au primit număr destul de mare de refugiați în 2015, Germania, Suedia și așa mai departe. Dar și așa este vorba de un număr destul de mic, nu e o schimbare majoră, e vorba de 5.000. Apoi, reîntregirea familiei. Există legislație în materie la nivelul Uniunii Europene. Dacă facem sisteme paralele pentru uh, reîntregirea familiei, uh, nu cred că este bine. De aceea am separat cele două probleme. Referitor la cele spuse de comisie, nu sunt împotriva utilizării relocării în mod strategic. Dar asta înseamnă că susțineți situațiile în care avem refugiați protejați, avem țări gazdă care fac eforturi uriașe pentru a menține stabilitatea și siguranța oamenilor și utilizarea strategică a relocării este, uh, se referă tocmai la acest gen de situații. Nu înseamnă să ridici uh, un gard sau ceva de genul acesta. Înregistrarea în SIS și așa mai departe. Știu că nu, nu mai avem timp, dar voiam să spun că sunt în curs în același timp, în paralel, mai multe procese de negocieri. Colegii de la Eurodac știu acest lucru. Și în triloguri se vorbește despre aceste aspecte. Propun de aceea ca înregistrarea în Eurodac să nu aibă loc înainte de luarea unei decizii pozitive Deja în prezent se iau măsuri de verificare a siguranței și securității. E vorba de verificarea documentelor. Și statele membre își fac propria evaluare. Cu tare este refugiat cu adevărat și are nevoie de protecție internațională sau nu. Deci, ce facem în momentul în care oamenii sunt deja pe teritoriul Uniunii? Aceasta este problema și aici putem face pași înainte și sunt convinsă că uh, și domnului Michel va avea propuneri în acest sens. Voi încheia aici și aștept cu mult interes să colaborez cu toți raportorii din umbră și cu ceilalți colegi din comisie. Vă stau la dispoziție și înaintea reuniunilor cu raportorii din umbră, care prima va avea pe 25 aprilie, dar vă rog să țineți legătura cu mine pentru a discuta despre raport în întregimea sa sau numai pe anumite aspecte ale sale, cum doriți. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și membrilor care au intervenit. A fost o discuție deosebit de constructivă și înțelegem, cred, cu toții că relocarea externă e altceva decât uh, relocarea propriu-zisă, transferul, cum mi se mai spune. E foarte important ca în cele din urmă să avem o politică bună la nivel european în acest domeniu. Și apropo și de cele spuse de domnul Dupre, cel puțin acum uh, suntem implicați într-un dialog, ceea ce este deja un pas extraordinar înainte. Le mulțumesc tuturor, raportorului, raportorului raportorilor din umbră, colegilor care au intervenit. Și acum Trecem la următorul subiect privitor la reformarea regulamentului de la Dublin și înainte de a și ca să nu mai pierd timp cu introducere prea lungă, îi voi da cuvântul imediat raportorului și apoi raportorilor din umbră. Cecilia, te rog. Mulțumesc foarte mult, Claude, și le mulțumesc colegilor anticipat pentru atenția pe care le o voi uh, ocupa pentru câteva minute. Deja am prezentat acest raport, de aceea de această dată nu voi face mult mai mult decât să vă ascult și să discutăm despre amendamentele pe care le-ați înaintat și vom analiza și propunerile dumneavoastră. Aș mai spune că toate amendamentele reflectă întregul spectru politic uh, reprezentat în Parlament, pe marginea câtorva elemente se degajă însă o direcție clară și asta mă bucură foarte mult. Se pare că o majoritate amplă susține ideea unui sistem automat de alocări corective. Acesta este elementul cheie și mă bucură foarte mult faptul că suntem uniți în jurul acestei idei. Au fost multe amendamente menite să îmbunătățească substanțial propunerea mea inițială, dar vom face cu toții eforturi deosebite pentru a ajunge la compromisuri care să se poată bucura de sprijinul unei mari majorități în comisie și în plen. Din motive politice, e un grup foarte important acesta. Și este datoria și privilegiul, precum și obligația mea să mă asigur că aceste compromisuri vor fi atinse în calitatea mea de raportor, ca noi cu toții să fim uh, uniți și hotărâți. Voi reitera însă câteva elemente importante din acest raport. Am încercat mai întâi să creez un uh, echilibru și un sistem rezistent, rezilient și echilibrat care să funcționeze și pe teren. Am și verificat acest lucru împreună cu experții, cu statele membre, cu ONG-urile. Trebuie să menținem o abordare coerentă, așa cum am încercat să o prezentăm. Referitor la faptul că dosarul este complex, este fundamental, cred, să putem continua lucrul împreună pentru a ne asigura că sistemul își menține coerența și echilibrul și după ce vom fi preluat propunerile transmise de colegi. Fiindcă sistemul acesta trebuie să treacă testul realității, să poată funcționa pe teren și să poată schimba realitățile de pe teren în toate statele membre trebuie să fie vorba de un răspuns european la ceea ce este pe fond o provocare europeană. Niciun stat membru nu poate reacționa de unul singur. Sistemul trebuie de asemenea să se bucure de sprijinul și încrederea cetățenilor, statelor membre și al refugiaților, a celor care solicită uh, azil. Cu toții trebuie luați în serios și tratați în mod egal indiferent de locul unde li se evaluează solicitarea de azil. Pentru asta e nevoie de garanții juridice mai bune, de un acces mai bun la informații, asta pe de o parte, dar și, pe de altă parte, e nevoie de reguli stabile și clare și toate statele membre, în legătură cu, cu statele membre care trebuie să-și asume responsabilitatea pentru analizarea acestor cereri de azil, fără să se creeze niciun fel de stimulente uh, la adresa solicitanților de a ocoli regulile sau de a uh, evita radarul, ca să zic așa. Și aici am în vedere în special uh, minorii neînsoțiți, pentru că știm că sunt foarte, multe, foarte mulți minori neînsoțiți care pur și simplu scapă mm, radarului și ajung pe teritoriul Uniunii Europene neînregistrați în niciun fel. Avem uh, foarte multe amendamente 912 amendamente s-au depus, însă <laughs> nimeni nu ne-a promis niciodată că viața politică o să fie ușoară. Și cred că acum Parlamentul European va fi în măsură să le arate cetățenilor și guvernanților din Europa că putem conlucra, putem fi uniți și dacă facem asta, putem și vom găsi soluții comune care să poată schimba realitatea de pe teren. De aceea trebuie să conlucrăm și să fim uniți să încercăm să ajustăm detaliile pentru a menține coerența textului. Sunt convinsă că vom găsi o soluție și o vom face împreună. Deocamdată ne îndreptăm întrucâtva în direcții diferite, dar n-am avut obstacole foarte mari de depășit în reuniunile cu Um, raportorii din umbră. Obstacolele reale le vom întâmpina în discuțiile cu Consiliul. Și deci la nivel politic trebuie să găsim o soluție aici și asta o putem face numai dacă rămânem uniți. Pentru că atunci textul nostru, abordarea noastră coerentă, va inspira poate și Consiliul, determinându-l să facă următoarea mutare, așa cum am făcut-o și noi, împreună, la noastră. Deci aș încheia pe un ton pozitiv, totul este posibil și politica rămâne arta posibilului. Mulțumesc! Hey Jared, you, you, you're welcome to clap. I wish any somebody had followed. Să știți că puteți aplauda. Cred că sarcina este uriașă și știu câte eforturi au fost necesare pentru a ajunge până aici, așadar dau cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu raportorul PP, doamna Mussolini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am mai spus, textul acesta, modificat de doamna raportor, reprezintă, din punctul nostru de vedere, o bază foarte bună pentru negocieri. Mai sunt elemente care ar mai putea fi schimbate, fără îndoială, și așa ca și data trecută, am făcut trimitere la solidaritate și flexibilitatea conținută în text, atât din ceea ce privește solicitantul, unde se prevede mai multă flexibilitate referitoare la stat și, uh, um, și în ceea ce privește statul membru competent. M-aș referi însă la aspectele legate de siguranță, pentru că și alți colegi s-au referit la ele. Există un studiu care vizează procedurile privitoare la procedurile operaționale standard, așa numitele SOP, puse în aplicare în țările de frontieră, cum sunt Italia sau Grecia. Și în cadrul hotspoturilor pe care noi în Italia le avem, care însă nu se regăsesc în alte state membre, există proceduri de siguranță, cum ar fi interviul, preidentificarea și o brățară cu numărul alocat persoanei, uh, precum și amprentarea, care reprezintă prima procedură înaintea aplicării regulamentului de la Dublin, pe care noi, în calitate de stat membru, o aplicăm, dar aceste proceduri nu există în alte state membre, pentru că ele nu sunt reglementate prin lege. Vorbim despre regulamentul de la Dublin. Vorbim însă doar de solicitanți. Nu, este, nu există o obligație de a se amprenta persoanele respective, dar dacă le amprentezi, asta îți oferă apoi accesul la Eurodac și la alte sisteme informatice. Deci nu există obligația de amprentare, însă cei care doresc să se supună regulamentului de la Dublin și deci să facă o solicitare de azil, au practic, să-i spunem așa, și obligația de a uh, merge pe drumul acesta, pe calea aceasta. Să fim deci foarte atenți, pentru că Italiei i s-au impus proceduri de încălcare a dreptului uh, comunitar pentru că a prelevat amprentele deși acestea nu erau obligatorii, nu fac obiectul unei uh, norme legislative. Apoi, analizând împreună cu grupul, am identificat uh, câteva amendamente. N-am înaintat amendamente acolo unde mm, sunt perfect de acord cu doamna raportor, deci mi s-a părut inutil să re reiau concepte pe care le susțin. Dar de exemplu, referitor la procedura accelerată, noi am dorit să se mențină această procedură și, și când sunt uh, motive de siguranță. Deci, acolo unde statul membru solicitant poate aplica procedura accelerată, înaintea aplicării criteriilor de la Dublin, acelor persoane care ar putea fi considerate un pericol la adresa siguranței naționale sau ordinii publice din statul membru respectiv. Și vă reamintesc că atunci când statul membru solicitant aplică procedura de siguranță, el devine în mod automat și stat membru competent pentru soluționarea cererii. Deci este foarte important să se facă această distinție între statul membru solicitant pe de o parte și statul membru competent pe de altă parte. Apoi am dorit să se o, uh, ofere mai, multă, mai multe responsabilități acestei agenții europene pentru transferuri, inclusiv voluntare, fiindcă știți că după patru săptămâni solicitantul trece de la statutul din, din sarcina statului membru responsabil în, baz, în sarcina statului membru competent. Dar asta în baza voluntariatului, fără niciun fel de uh, permis. Deci, poate să se prezinte în statul membru competent în termen de patru săptămâni, dar poate să nici nu o facă. Deci iată încă o problemă. Deci o implicare mai mare a agenției în problema aceasta a transferurilor ar trebui să conducă la un plus de siguranță. De asemenea, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a-i consulta informațiile care se leagă de numărul unic de înregistrare a uh, solicitării de protecție. Și asta din aceleași motive de siguranță. Și am dorit să prezentăm și acest amendament. Am mai depus și alte amendamente cu, cu privire, de exemplu, la perioada de tranziție, pentru că există și alte state membre care trebuie să se adapteze, reducând termenul de la 5 la 3 ani. Apoi am stabilit ca uh, să se reducă uh, termenul de la 30 la 50 de zile pentru a se permite un control mai ferm. Și în ce privește reîntregirea familiei, conceptul de familie Sigur că poate să facă obiectul unei discuții ample, fiindcă în regulamentul de la Dublin Comisia a introdus și uh, frații și surorile. Eu cred că ar trebui să discutăm mult mai larg de subiectul acesta, pentru că ar trebui să introducem aici conceptul de nucleu familial. Fiindcă dacă începem să introducem uh, și frații și surorile în uh, regulamentul de la Dublin, apoi asta va avea uh, Uh, consecințe asupra și altor dosare. Apoi referitor la problema minorilor, iarăși este o dezbatere în curs. Am înaintat un amendament și în legătură cu acest subiect, arătând că trebuie întotdeauna ca un principiu fundamental, și anume acela de a apăra minorul, să avem în vedere posibilitatea transferării minorilor între statele membre. Numai că acești minori deseori dispar. Apoi nu putem amprenta minorii sub 18 ani, decât dacă se va schimba regulamentul Eurodac, în ca, prin care să se prevadă că de la 6 ani încolo se, poate, pre, se pot preleva amprentele. Uh, deci, deocamdată, nu există o trasabilitate privitoare la minor. Deci, dacă minorul este identificat într-un stat membru, în, în alt stat membru decât ar trebui să, în cel în care ar trebui să se afle, imediat ar trebui impuse măsuri de protecție. Trebuie ținut seama de uh, interesul superior al minorului și dacă se decide transferarea acestuia într-un alt stat membru, asta ar putea să conducă la o încetinire a procedurilor de primire și până la urmă la o, o Uh, lungire a uh, perioadei până la care copilul respectiv va putea beneficia de drepturile ce îi se cuvin. Și în acea perioadă el poate să și dispară. Deci iată încă un lucru de care ar trebui ținut seama. Sunt așadar de acord că e un punct de pornire bun acesta al echipei de multitasking. dar uh, posibilitatea ca uh, procedurile să fie prelungite pentru minori uh, mă înspăimântă câtva, atât pentru că minorul poate între timp să dispară, cât și pentru că îi se oferă mai puține, o, o protecție mai, mai puțin importantă. Asta în condițiile în care minorii reprezintă cea mai vulnerabilă dintre categorii. Da. Okay? Is that okay, Alessandra? Oh, fatto. Yeah, thank okay, you. basta. I was very much... I uh, have, I have to finish. You don't have to finish everything. Okay. Bun, deci trebuie să închei. Bine, păi am spus, cam acestea ar fi elementele cele mai importante. Atât am vrea să adaug. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, îmi cer scuze, eh, pentru că avem foarte multe amendamente. Sigur că a fost util că ai parcurs toate elementele importante, însă vreau să le dau cuvântul și celorlalți raportori din umbră înainte să se facă 11 și jumătate. Îmi cer scuze așadar că te-am întrerupt. Și acum raportorul din umbră pentru S&D, 5 minute maximum, dacă se poate. Știți, raportul privind regulamentul de la Dublin și aș dori ca toată lumea să poată vorbi mai pe larg, dar din păcate nu se poate. Vă rog. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuție, mulțumesc doamnei raportor Wikström pentru munca sa. poziția noastră. Amendamentele noastre se bazează pe o, un principiu. Cei care fug de războaie și persecuție nu fug spre un stat membru în special, ci spre Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea și să uh, împărtășească responsabilitatea pentru azil, după cum vedem în articolul 78 al tratatului. Acest, am, Parlamentul a solicitat în repetate rânduri cu mare mare majoritate acest lucru. Așadar, uh, în rezoluția Kienge din aprilie 2016 am uh, cerut depășirea criteriului primului stat de intrare. Am șters mm, principiul primului stat de intrare ca uh, principiu care stă la baza sistemului de la Dublin. De asemenea, pragul, pentru că se acceptă implicit acest principiu al statului terț de intrare. Avem nevoie de un mecanism centralizat și permanent care să țină cont în măsura posibilului de uh, uh, circumstanțele solicitanților s-ar fi creat un filtru discreționar față de solicitanții de azil. În special în ceea ce privește minorii, propunem și o lărgire a noțiunii de familie dincolo de ceea ce este propus de comisie pentru a reflecta mai bine uh, Uh, realitatea complexă a legăturilor familiale ale solicitanților. Nu susținem abordarea de sancțiuni a comisiei și uh, propunem o logică bazată pe stimulente și pe uh, destimularea um, deplasărilor secundare. Am eliminat uh, contribuția pentru solidaritate financiară, pentru că suntem convinși că nu trebuie să existe nici o modalitate să îți cumperi ieșirea din solidaritate și să pui un echivalent monetar pe aceast, acest principiu. De asemenea, drepturile procedurale ale solicitanților. Cum ar funcționa acest sistem În primul rând, înregistrarea în, prima, în primul stat, uh, reîntregirea familială, după cum a fost propusă de doamna Wikstrom. Acestea sunt criteriile Dublin, inclusiv uh, posibilitățile de sponsorizare, după exemplul Canadei, că o organizație ar putea să uh, se ocupe de un solicitant până la aplicarea, până la examinarea solicitării sale și uh, să existe un mecanism central de alocare care, în primul rând, ar uh, lua în considerare legăturile anterioare ale solicitantului, șederi anterioare, studii, legături familiale fiecare stat membru trebuie să joace, să joace rolul, este mai ușor să începem cu oamenii care deja sunt uh, conectați și care uh, se integrează mai ușor în uh, societatea civilă. Atunci când există sponsori, un stimulent suplimentar este scutirea de costurile de primire, de vreme ce acești oameni ar putea fi găzduiți de către sponsori dacă nu există aceste criterii, ar trebui să se folosească uh, relocarea um, uh, automată, dar cu alegerea a șase state membre și astfel uh, se va asigura respectarea sistemului și se va da o decizie și solicitanților atunci când un solicitant trebuie să se evite acordarea de informații false solicitanților. În, acestor, în aceste cazuri, după cum propune raportoarea Wikstrom, realocarea va fi automatic, automată către un stat membru. Astfel, am creat un eh, sistem coerent și am eliminat eh, orice stimulent al deplasărilor secundare pentru a crea un sistem Dublin eh, durabil. În amendamentele noastre încercăm să demonstrăm că e posibil un nou sistem Dublin, un sistem care nu Uh, pedepsește sau uh, supraîncarcă unele state membre care se găsesc la periferia, periferia Uniunii. Este a treia dată când revizuim regulamentul Dublin. Reușim acum să uh, îl reparăm. Putem noi să fim responsabili atunci când Consiliul nu este. După comportamentul rușinos al Consiliului, Trebuie să le arătăm cetățenilor că da, împreună putem să reușim și că dacă acționăm împreună, eforturile devin durabile pentru toată lumea. Avem nevoie de un sistem Dublin eficient și, dincolo de asta, trebuie să le arătăm cetățenilor de ce este nevoie de Uniune atunci când provocările noastre sunt europene, globale și niciun stat membru nu poate să își rezolve aceste probleme singur. Este un argument vital în favoarea proiectului european și uh, aștept uh, cu nerăbdare să discutăm aceste aspecte în reuniunile de raportori din umbră. Uh, din umbră. Daniel Dalton, din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Cecilie și raportorilor din umbră, special Cecilie, pentru munca de până acum. Aș dori să încep câteva, prin a explica câteva din amendamentele noastre. În primul rând, vreau să mă asigur că există flexibilitate în uh, text uh, pentru a accepta anumiți solicitanți care au cerut să uh, fie transferați într-un anumit stat membru, însă aceasta ar trebui să fie decizia statului membru întotdeauna noi credem că statele membre ar trebui să se voluntarieze, să se ofere voluntare și să nu fie obligate să preia uh, uh refugiați. Însă uh, refugiatul, uh, solicitantul poate să fie, poate să-și aleagă o destinație într-un stat membru la început, însă acest lucru riscă să se dea uh, impresia falsă că uh, se va putea alege statul de destinație, ceea ce va îndemna și mai mulți oameni să își riște viața pentru a ajunge în Europa. Uh, voi, vom depune amendamente pentru a pune accentul pe calitatea informației acordate solicitanților. Mi se pare foarte important să ne asigurăm că păstrăm Uh, verificările de admisibilitate în prima țară de intrare pentru a evita uh, costurile inutile care ar pune presiune asupra sistemului și duc la uh, timpii de așteptare foarte lungi. De asemenea, trebuie să, să ne asigurăm de interesul optim al copiilor și că minorii neînsoțiți pot să fie returnați la primul stat de intrare Uh, atunci când acest lucru este optim. Nu vrem să creăm o uh, situație prin care să stimulăm minorii să călătorească neînsoțiți prin Europa, pentru că astfel cad pradă celor care vor să-i abuzeze. Uh, propoziția noastră nu s-a schimbat. Considerăm că acest proiect poate să, sublin, să funcționeze, așadar sistemul dorim să fie voluntar și să se uh, aplice statelor membre ca orientări, statelor membre ca orientări. Statele membre trebuie să decidă ele însele uh, și să nu fie forțate să accepte un anumit număr de solicitanți. Penalizarea statelor membre nu este o modalitate de a promova solidaritatea în Europa și nu așa uh, se vor simți refugiații bineveniți în Europa. Cred că suntem de acord în legătură cu eliminarea pedepsei financiare, care era punitivă și nu încurajează solidaritatea între state, însă în același timp nu ar trebui să impunem o, o altă penalizare financiară în locul său și susțin propunerea grupului nostru. mulțumesc uh, Ceciliei pentru munca sa și vom lucra împreună cu ea și cu ceilalți raportori din umbră pentru a ne asigura că vom avea un rezultat bun. Vă mulțumesc. Uh, Jean Lambert. Mulțumesc. În ceea ce privește abordarea noastră, intenționam să nu depunem amendamente acolo unde eram de acord cu abordarea inițială a raportorului, raportoarei, însă unele am dorit să le consolidăm uh, problema legată de sancțiuni. Examinăm aici un aspect uh, care funcționează și în cazul drepturilor fundamentale și și în acest caz uh, în momentul de față avem state suverane care sunt supuse presiunelor. Acest lucru s-a schimbat în trecut și s-ar putea schimba și în viitor. Așadar, când examinăm acest lucru, trebuie să avem în vedere și ce se, ce se poate întâmpla în viitor, nu neapărat situația actuală. Sunt unele state care rezistă mijloacelor de solidaritate, însă acestea ar putea să le necesite în viitor. În ceea ce privește amendamentele pe care le-am depus am menționat câteva grupuri de amendamente. Unele menționează definiția familiei. Unii spun că trebuie să ne asigurăm că trebuie să avem o abordare comună. În același, în același timp avem condițiile de primire, însă această directivă este o reformare. Nu putem să atingem definițiile dintr-o directivă reformată și trebuie uh, să ne asigurăm că nu vom uh, intra într-un set de decizii datorită unei uh, directive pe care nu putem influența sau schimba. În ceea ce privește solicitanții de azil, aceștia sunt oameni care s-au uh, confruntat cu situații extrem de critice și ar trebui să mergem dincolo de ceea ce propune Comisia ca definiția familiei. Un aspect uh, pe care l-am uh, subliniat este atunci când uh, te poți alătura partenerului tău dacă această relație este recunoscută. Și dacă relația nu este recunoscută în statul membru respectiv, atunci se există dreptul de a te muta. Am luat și abordarea de a extinde legăturile relevante dincolo de familie, pentru că solicitanții de azil nu uh, primesc milă, sunt uh, oameni care au drepturi și de aceea dacă suntem serioși în legătură cu integrarea, în legătură cu oamenii care uh, trebuie să se integreze, uh, statele membre tot vorbesc despre acest lucru. Noi avem o serie de amendamente care ar trebui să extind aspectele legate strict de familie la limbă, legături culturale și așa mai departe, aspecte care integrează oamenii în comunitate și le oferă susținere suplimentară. Și susținem și ideea de a putea să uh, uh, avem și grupuri. Să vorbim despre comunități și feluri în care comunitățile pot să susțină anumite grupuri și să nu se distribuie resursele multor persoane. În anumite cazuri am susținut abordarea raportorului în legătură cu criteriile de readmisibilitate. Din nou, dacă punem procedura de readmisibilitate asupra statului membru de primă intrare, le dăm o sarcină de muncă imensă în, până acolo unde nu mai, nici nu mai putem vorbi de uh, criterii de uh, realocare sau activități de realocare uh, reale avem și aspecte de la Agenția pentru Drepturile Fundamentale care uh, lucrează alături de acești solicitanți de azil. Știm că uh, primele decizii ale statelor membre sunt deseori contestate, deci am dorit ca sistemul să poată să funcționeze mai eficient. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Corao, care o înlocuiește pe doamna Ferrera. Mulțumesc, o înlocuiesc pe doamna Laura Ferrara. Analizăm la nivel tehnic această chestiune, încercăm să identificăm pozițiile grupurilor, dar el este și cu o valență politică extraordinară. O reformare corectă a regulamentului de Dublin ar duce la mai multă credibilitate politică a instituțiilor uh, europene. Noi am înaintat câteva amendamente în care am precizat punctele noastre de vedere cu privire la acest regulament. De exemplu, să se elimine criteriul în baza căruia răspunzător pentru analizarea um, solicitărilor de azil este primul stat de intrare a solicitantului pe teritoriul Uniunii Europene, pentru că acest criteriu a dus la prăbușirea sistemului uh, în vigoare. Acesta ar trebui înlocuit prin trimiterea la statul în care se află solicitantul de azil. Statul competent este acela în care solicitantul își are familia, un concept a cărui definiție trebuie uh, amplificată față de definiția familiei nucleare propusă de comisie. Am dorit să se uh, completeze solicitarea de azil într-un termen de o lună uh, până la transferul în statul în care persoana respectivă își are familia. De asemenea, trebuie să se declanșeze un mecanism care să conducă la o um, distribuire echitabilă a acestor solicitanți de azil în toate statele membre ale Uniunii Europene și mă refer la persoanele care nu se află într-o situație de pericol sau de urgență. Este fundamental ca aceste obligații să-și, să le asume toate statele membre. Din păcate nu s-a întâmplat așa până acum, ceea ce a dus la o situație foarte gravă. Apoi trebuie să se folosească o cheie de distribuție care să țină seama de populație și de PIB din fiecare stat membru. Am adăugat la această chestiune însă și rata șomajului din statul membru de respectiv. Apoi, în locul metodei uh, la întâmplare cumva pe care o propune Comisia, am dorit să se aplice o metodă mult mai uh, strictă care să țină seama și de riscul de uh, de problemele de natură socială și culturală, precum și de problemele lingvistice. S-a vorbit apoi de întreruperea plății fondurilor structurale și de coeziune ca sancțiune pentru statele membre care refuză să participe la mecanismul de distribuire și redistribuire a solicitanților de azil. Dacă nu impunem astfel de uh, amenzi, ca să le spunem așa, înseamnă că doar vorbim, pălăvrăgim și nimic mai mult. Referitor la uh, a spuse de doamna raportor Wickstrom, nu suntem de acord că criteriul pentru atribuirea uh, Um, răspunderilor să, se, mm, să vizeze doar uh, statul membru de primă intrare, pentru că asta a dus la prăbușirea sistemului de primire a refugiaților din ultimii ani. Menținerea unui mecanism de redistribuire a, a solicitanților care să nu fie permanent, nu considerăm că este soluția. Apoi, scăderea pragului pentru declanșarea mecanismului. Noi considerăm că mecanismul trebuie să se declanșeze de îndată ce se constată că sistemul este deja în pragul colapsului în statul membru respectiv și că presiunile sunt mult prea mari asupra sa. Apoi trebuie avută în vedere posibilitatea de a prevedea o perioadă de tranziție pentru uh, transferarea solicitantului de azil dintr-un stat membru într-altul. nu trebuie să permitem uh, portițele de scăpare, de ieșire pentru statele membre. Dacă nu vom uh, lua măsuri, ne riscăm să ne aflăm într-o situație asemănătoare cu aceea în care pentru doar câteva mii de refugiați în ultimii ani nu s-a acceptat o redistribuire echitabilă. Și rămânem la dispoziția doamnei raportor pentru a da o mână de ajutor cât se poate de concretă. Sperăm ca această ocazie după atâtea întârzieri și eșecuri, să fie ocazia corectă pe care, de care să profităm printr-o propunere pe care și statele membre să o urmeze, pentru că, al minteri, pur și simplu ne batem joc de orice fel de credibilitate. Mulțumesc! <coughs> okay, thank you. Uh, now uh, uh, we finished uh, the shadow reporter. Da. Am auzit raportorii din umbră. Acum, uh, domnul Lenarți, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, în definitiv, este foarte trist că avem o asemenea propunere aici, pentru că solidaritatea care a fost menționată de mulți uh, nu, nu există. Eu nu susțin cotele obligatorii pentru, trans, pentru relocarea refugiaților și solicitanților de azil, însă în ultimii ani a fost foarte clar că dacă trecem la un sistem voluntar nu se întâmplă nimic. Așadar, trebuie să ne asigurăm că există o diviziune eficientă a responsabilităților eficiente la nivel european. Am o întrebare în legătură cu un lucru. Poate este o întrebare stupidă. Dar atunci când uh, vorbim despre schema de referință, se spune că numărul de persoane relocate trebuie să fie adăugat la numărul de solicitări naționale. Mă întreb dacă acest lucru nu este o modalitate de a crea un sistem de facto obligatoriu de uh, relocare în Uniunea Europeană. Uh, într-o situație ipotetică în care, să zicem, verzii câștigă alegerile în Ungaria și decid să relocalizeze 200 de mii de persoane în Ungaria, care uh, îndeplinește obiectivul, atunci acești oameni ar fi relocalizați obligatoriu către celelalte state membre sau ce se va întâmpla? Sunt de acord că eforturile de relocare trebuie să fie luate în considerare, însă nu sunt sigur în legătură cu limbajul juridic uh, care este cel mai potrivit aici. Vă mulțumesc. Domnul Radev. Vă mulțumesc foarte mult, domnule, domnule președinte. Acum avem o ocazie de a schimba legislația europeană în domeniul azilului și Parlamentul European solicită acest lucru de mult timp. Un sistem care să fie în favoarea solicitanților de azil, dar și statelor membre de la frontierele externe ale Uniunii. În același timp, Comisia și propunerea sa nu au fost la înălțimea așteptărilor. Am introdus amendamente pentru a ușura sarcina statelor la, de la frontierele externe, cum ar fi Grecia, Italia, Bulgaria, care trebuie să trateze mii de solicitări de azil. Asistăm asupra faptului că migranții nu trebuie să fie retrimiși în primul stat de intrare. Înțeleg îngrijorările celorlalte state membre în legătură cu deplasările secundare, dar cât două, trei mm, state nu pot să susțină toată sarcina în timp ce celelalte primesc un ajutor tehnic. Așadar, solicit uh, raportoare și raportorilor din umbră să introducă un sistem care să fie eficient eficace și care să ușureze sarcina statelor membre care susțin greul crizei. Sistemul Dublin trebuie să se schimbe pentru că acest sistem este ineficient uh, atunci când există pres- mari presiuni migratorii. Doamna Huismenova, mă mulțumesc în primul rând, îi mulțumesc raportoarei, doamna Wikström, pentru munca sa de mai multe ori la comisia de mai multe ori la comisia Libe ne-am aplicat, a plecat asupra acestui problematici complexe dispozițiile în legătură cu responsabilitatea statelor de intrare a migranților și criza de solidaritate care a urmat au supus uh, Uh, Grecia, Italia și Bulgaria unor presiuni enorme. Avem nevoie de un sistem comun european de azil și de aceea sper că noile reguli pe care le discutăm nu vor repeta aceleași greșeli și că vom asista la o mai bună împărtășire a responsabilităților. Eu vin dintr dintr-un stat uh, vizat și de aceea trebuie să se țină cont de localizarea geografică a unor state membre. Statele din periferie nu uh, dispun de aceleași condiții. Statele de la periferie uh, trebuie să aibă o marjă de reacție în cazul unui influx major de refugiați. Uh, sistemul de azil al statului membru poate să ajungă la un colaps și mecanismul devine dintr-o măsură preventivă un sistem de a remedia uh, Uh, neajunsurile, care poate fi extrem de ineficient. Vă propun ca în cazul în care o solicitare de azil a fost respinsă și migrantul a fost uh, retrimis într-un stat terț, responsabilitatea statului membru care a examinat această solicitare trebuie să se termine uh, pentru că și-a satisfăcut toate obligațiile Eh, și atât din punct de vedere procedural cât și economic. Și ultima persoană, doamnă, doamna Chienghe. Grație. eu eh, penso că noi... Vă mulțumesc. Consider că ar trebui să înțelegem că a discuta despre o propunere de reformare a regulamentului de la Dublin constituie în sine un pas înainte și tocmai de aceea nu trebuie să pierdem această șansă. Avem astăzi răspunderea de a schimba în mod radical sistemul impus prin regulamentul de la Dublin. Însă, din păcate, constat că nu reușim. Mi-aș fi dorit o propunere mult mai ambițioasă, pentru că Parlamentul European are datoria de a da un răspuns mult mai clar și ferm atât cetățenilor cât și statelor membre de prima intrare. Lipsa voinței politice a multora dintre guvernele Uniunii Europene a pus uh, într-o situație de criză aplicarea regulamentului de la Dublin, care necesită astăzi o reformare radicală. Nu putem continua așa, cu mici ajustări și nimic mai mult decât atât. Trebuie să schimbăm sistemul, să mergem în direcția unui sistem centralizat. Parlamentul ar trebui să se orienteze către o propunere mult mai ambițioasă. Și ar trebui să conlucreze mult mai de aproape cu statele membre pentru a atinge acest obiectiv. Eu mă văd obligată să spun că principiul solidarității pe care noi îl avem consfințit în tratate nu se aplică, de fapt, integral. Și în acest sens, cheia de distribuție este o soluție pentru problema refugiaților, o criză care afectează multe state membre în prezent. Am observat acest lucru anul trecut când am votat pe marginea rezoluției care conținea o abordare holistică cu un sistem centralizat. Eu aș vrea să ne îndreptăm în această direcție și anume vă rog să identificați toate amendamentele care să conducă la un sistem centralizat prin această propunere. Nu mai e momentul ajustărilor. Timpul trece, fenomenul migrației nu se va opri și peste câțiva ani ne vom afla din nou în aceeași situație de a face iarăși o modificare. De aceea va trebui să găsim o modalitate de a da o soluție, pentru că nu avem cum să consolidăm deocamdată uh, căile legale de uh, ajungere în Uniunea Europeană. Trebuie să oferim mai multă protecție și când spun asta, mă refer la o protecție reală, nu o protecție pe jumătate. Ne revine astăzi o răspundere uriașă, avem o ocazie uriașă și Parlamentul European nu își poate permite să risipească această șansă. Please, Mrs. Gabriel. Și acum, nu în cele din urmă, doamna Gabriel. Mulțumesc. Aș dori și eu să, mulțumesc, să vă mulțumesc pentru implicare și pentru uh, muncă raportoarei Cecilia Wikström. Suntem cu toții conștienți de cât de dificil este munca la acest dosar cheie. Aș dori să mă refer la nevoia de a avea o abordare constructivă pentru a reforma sistemul de la Dublin uh, în vederea găsirii soluțiilor de soluții pentru a ne apăra valorile europene. Trebuie să uh, luăm măsuri concrete. Am studiat amendamentele și consider că trebuie să ținem cont de necesitățile statelor membre care au o frontieră frontieră externă cu Uniunea Europeană și care se află pe itinerar, itinerarul persoanelor care se îndreaptă spre UE. Trebuie să se stabilească statul competent pentru sta, ă, tratarea cererii de azil, principiul responsabilității ă, este acum la statul de primă intrare, vedem cât de paralizat a fost uh, sistemul uh, pe baza acestui principiu. Pentru ca sistemul să fie mai echitabil, este important ca responsabilitatea să fie asumată de statul în care s-a depus cererea și nu statul în care a avut loc prima intrare. intrare. Este inadmisibil ca statele membre să fie responsabile pentru o cerere de azil, chiar dacă persoanele părăsesc teritoriul pentru o perioadă lungă de timp. Deci propunem și uh, încheierea înche suspendarea responsabilității unui stat membru dacă uh, teritoriul a fost părăsit de peste trei luni. Vom uh, conta ca și până acum uh, pe efortul uh, constructiv pentru ca Uh, cifra de 150% să fie schimbată. Clauza de solidaritate financiară este o abordare ce nu ni se pare pertinentă și um, vom încerca să obținem uh, uh, suspendarea acestei clauze. Este necesar ca statele membre să poată refuza candidați în cazul unei amenințări la adresa securității. Apoi, cum negocierile pentru sistemul de intrare și ieșire sunt în curs, este un pas către o compatibilitate operațională a sistemelor operaționale în interiorul Uniunii Europene. În același timp, ar fi un mecanism eficace pentru a elimina mișcările secundare. De asemenea, propunem ca o cerere depusă într-un stat membru, în acest caz să poate fi verificabilă securitatea, să, poate fi făcută verificarea de securitate uh, pentru uh, acest candidat. Acestea sunt elementele pe care aș dori să le menționez astăzi. Mulțumesc uh, colegilor, avem mult de lucru pentru a ajunge la amendamentele de compromis necesare, însă sunt convinsă că numai acțiunile comune ne vor permite să depășim criza actuală a migranților. Vom uh, parcurge lungul drum necesar pentru a crea un sistem european de azil. Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul raportarei noastre, aș dori să dau cuvântul Comisiei și Consiliului, doamna Rian de la DG Home. Domnul Rian. Thank you, Madam Chairman. And uh, I'd like to thank uh, the rapporteur, Mrs. Wikström, uh, for the Aș dori să-i mulțumesc doamnei Wikström pentru proiectul de raport ce a fost deja prezentat în urmă cu câteva săptămâni. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră și tuturor celor care au depus cele peste o mie de amendamente la propunerea comisiei este o dovadă nu numai a complexității acestui regulament, dar și a importanței sale, după cum mulți dintre dumneavoastră au spus. Comisia analizează îndeaproape aceste amendamente și așteaptă raportul ce va fi cel final din, în această comisie. Aș dori să vă amintesc că anul trecut, în aprilie, Comisia a prezentat o comunicare uh, care descria foarte sincer problemele în sistemul actual de azil și în funcționarea sistemului de la Dublin în special. Defecte în proiectarea sistemului, dar și în modul în care este implementat. În special, incapacitatea sa de a face față unor, fluxuri unor fluxuri mari. Complexitatea, natura îndelungată a procedurilor, Um, anumite caracteristici care au creat probleme, cum este transferul de responsabilitate ce intervine în anumite circumstanțe și, bineînțeles, povara disproporționată um, asupra statului din prima linie, cele statelor de la frontieră. Toți acești factori au dus la mm, numere mari de Um, circulație secundară și la eșecul funcționării um, regulamentului în ultimii ani. Comisia a ajuns la concluzia că regulamentul, așa cum este el formulat acum, nu este durabil și am propus în mai anul trecut o reformă durabilă a sistemului. Această propunere a prevăzut o, o noutate care este principalul subiect al amendamentelor, și anume crearea unui mecanism de alocări eh, care să ușureze povara statelor, statelor membre eh, în, în statele membre de la frontieră în momentul în care eh, s-ar fi atins un număr calculat în funcție de populație Um, și de economie. Acesta a fost um, aspectul cel mai delicat uh, și s-a discutat, discutat la cel mai înalt la cel mai înalt nivel. Când se va ajunge la o concluzie la Consiliu, um, așteptăm cu nerăbdare discuția ce va avea loc între Consiliu și Parlament. Rezultatul final Uh, al acestui proces va trebui să fie uh, unul just, previzibil, fiabil, dacă dorim să fie durabil. Iar asta va solicita compromisuri de toate părțile. Comisia este convinsă că un astfel de rezultat va fi obținut. Iar un, pe scurt, pentru a-i răspunde domnului Lenarts, la singura întrebare specifică primită. Într-adevăr, este adevărat că propunerea comisiei prevede ca um, ce se alocă unui stat membru să nu fie numai uh, um, să nu țină cont numai de numărul de um, refugiați primiți, ci și numărul de persoane pe care uh, este de acord să le realoce. Am dorit să reflectăm um, cât mai uh, clar um, povara pe care o poate suporta o țară. Și în același timp am dorit să creăm un stimulent pentru statele membre ca să facă relocare. Vă asigur însă că nu este intenția Comisiei ca sistemul să funcționeze în așa fel încât un stat membru să poată alege unilateral să uh, relocalizeze un număr mare de persoane, iar aceste persoane apoi să fie eligibile pentru redistribuție în alte state membre. În același timp, Comisia a, pro a propus uh, Uh, un docum, a făcut o propunere de regulament de relocare și o propunere de directivă. Când vedem cele trei instrumente împreună, când le veți vedea pe toate trei împreună, veți vedea că un astfel de uh, scenariu nu este posibil. Mulțumesc. Thank you. And uh, Mrs. Abela Mart from Martis uh, President. You have the floor. acum președinția malteză. Thank you, uh, chair. Doamna Abela. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc uh, raportoarei, raportorilor din umbră pentru progresele făcute. Am avut posibilitatea în reuniunea anterioare să explic uh, metoda pe care o urmărește Consiliul Mă voi limita la a spune că am luat notă de opiniile exprimate și că acestea uh, vor fi uh, o sursă de reflexie pentru Consiliu. Mulțumesc, iar acum, pentru concluzii, Cecilia Wickström. Mulțumesc, doamnă președinte, și dați-mi voie să uh, vă spun, dragi colegi, nu mă uh, nu m-a surprins nimeni cu contribuțiile sale. Nu vi se pare amuzant? Suntem uh, uniți, suntem o echipă, vom lucra la amendamente de compromis pentru ca textul să fie coerent și solid. Aș dori să le spun colegilor care nu fac parte din echipa mea de negociere că este prima dată când regulamentul de la Dublin se transformă într-un instrument de solidaritate. Noi Uh, dorim uh, și ne, ne angajăm să reducem povara asupra statelor din prima linie, deci statelor de la frontieră. Este linia principală a raportului meu. Trebuie să fie vorba de un răspuns uh, pur european la o situație cât se poate de europeană. Și vom reuși numai dacă suntem uniți. Domnul Lenners a, punct, a pus punctul pe I. A spus, am încercat cu Consiliu, am încercat cu sisteme voluntare, cum este directiva de protecție uh, voluntară, care n-a fost folosită de fapt niciodată. Acum trebuie să ajungem la o partajare echitabilă a responsabilităților între toate statele membre. Am modificat unele dintre... Am luat în considerare îngrijorările exprimate de colegii bulgari. De exemplu, am Uh, scăzut pragul um, pentru procesul uh, corectiv de la 150 la 100% la 100 um, în propunerea mea și um, cu o suspendare la 75%. Deci o intervenție înainte să intervină criza. Elementul principal pentru mine este că vom crea un sistem neutru, revenind la cele spuse și de Jean, Acum uh, statele de la frontieră sunt afectate, Italia și Grecia. Dar mâine ar putea fi Polonia și Lituania dacă se întâmplă ceva la frontiera uh, estică, dacă se întâmplă ceva în Orientul Mijlociu, poate fi afectat uh, Ciprul. Deci trebuie să ne uităm dincolo de contextul în care a apărut această propunere. Trebuie să existe noi, pot exista noi situații uh, și răspunsul trebuie să fie european, într-adevăr. Numai astfel putem crea un sistem rezistent și care să schimbe realitatea la fața locului. Pentru că ce avem acum este un eșec și avem oportunitatea de a schimba asta. Credeți-mă, Europa are nevoie de asta. Miza este mult mai mare, este vorba de credibilitatea Uniunii. Și noi încercăm să facem tot ce putem. Datorită tuturora dintre noastre vom uh, continua cu dialogul. Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturi, pentru amendamente. Acum uh, întoarceți-vă acasă pentru Crăciun, spune vorbitoarea, nu, pentru Paști. Uitați-vă cât de, cât de mult am uh, mers înainte în timp. Deci mergeți acasă, odihniți-vă, citiți uh, niște cărți bune și faceți altceva decât politică, astfel încât să putem uh, reveni uh, după vacanță mm, odihniți. Vacanță plăcută tuturor! <laughs> Thank you very much. Thank you for wishes. Mulțumim foarte mult. Trecem acum la următorul punct, punctul 15, crearea un, unei liste comune de state de origine sigure în scopul procedurii de a acorda și a de, de a retrage protecția internațională. Dragi colegi, următorul punct este uh, starea um, negocierilor în ceea ce privește lista comună de, de țări sigure. Raportoare este doamna Ghiom. Au avut loc diferite trialoguri, reuniuni uh, tehnice și ale raportorilor din umbră. S-a investit foarte multă muncă și energie în mod, din partea echipei Parlamentului. În mod surprinzător, Consiliul uh, a comunicat recent decizia de a suspenda discuția pe acest subiect deocamdată în vederea continuării discuției asupra unei liste comune în contextul trialogului uh, privind regulamentul referitor la procedura de azil. În calitate de copreședinte a Comisiei Libe, nu pot decât să regret această decizie care nu respectă obligațiile interinstituționale și cu ni în niciun caz nu este în, în conformitate cu tratatele noastre și cu practicile obișnuite. Doamna Guillaume a pregătit un document de lucru în care își, își explică poziția. Aș dori să încep prin a-i da cuvântul raportoare, apoi voi da cuvântul președinției malteze, iar apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră și altor deputați care doresc să intervină. Doamna Ghiom, aveți cuvântul. Aici sunt, doamna președinte. Aș dori să vă prezint uh, situația în ceea ce privește discuțiile ce au avut loc în cadrul acestui uh, uh, dosar într-un uh, în acest caz, Libe a avut de a face cu un blocaj legislativ în ceea ce privește lista țărilor sigure și asta a dus la repercusiuni în, asupra acestui dosar în ceea ce privește conținutul și metodele. La Libe ajunsesem la opoziție în iulie 2016 și, domnule președinte, cum ați spus, am avut discuții cu Consiliul ce au început sub forma unui mandat parțial care uh, excludea uh, lista celor șapte țări numite sigure de uh, comisie. Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Kosovo, Muntenegru și Turcia. Asta așteptând uh, poziția uh, biroului de azil pe acest subiect. Era vorba de patru blocuri principale în ceea ce privește această listă. În primul rând, interacțiunea între listele naționale și lista europeană, metodologia pentru a numi o țară o țară de origine sigură, un mecanism de suspendare și de revizuire a listei în cazul uh, agravării grave, agravării uh, um, rapide a situației într-o țară, am organizat trei reuniuni ale raportorilor din umbră, două uh, trialoguri. Discuțiile au avansat destul de bine în ceea ce privește metodologia, deci uh, cum uh, stabilim că o țară este sigură, cum revizuim lista și și în ceea ce privește mecanismul de suspendare, deci cum suspendăm o țară de pe listă, de pe o listă în cazul în care există o agravare a situației însă apoi am uh, avut dificultăți în ceea ce privește armonizarea și drepturile fundamentale. Spreosebire de Parlamentul European, Consiliul dorea și cred că dorește în continuare să mențină coexistența listelor naționale cu lista europeană. Ba chiar pot apărea alte liste în țări care nu dețin, care nu au astfel de liste acum. Discuțiile nu au fost cu mult mai fructoase în ceea ce privește drepturile fundamentale, deoarece Consiliul nu dorește să vorbească despre consecințele procedurale ale conceptului de țară sigură în acest dosar, ci dorește să discute despre asta în discuțiile privind regulamentul de procedură. Iar pentru mine și raportorii din umbră care mi-au fost alături și le mulțumesc pe această cale, era dificil de um, avut în vedere crearea unei liste europene fără să se vorbească despre consecințele procedurale uh, pentru cei din aceste țări. Acest lucru este crucial și o spun încă o dată, de față cu toți colegii, cu cât conceptul de uh, țară de origine sigură devine un concept obligatoriu, uh, pe când până acum a fost opțional. Libe a avut o poziție echilibrată pe care a adoptat-o în iulie 2016, asigură echilibrul între eficacitatea, eficiența sistemului și uh, drepturile um, solicitanților. Am rămas ferme asupra chestiunilor ce țin de drepturile omului. Am, ne-am dat seama că discuțiile ar urma să fie complicate, am așteptat și publicarea raportului biroului de azil și a fost o etapă importantă, într-adevăr. În februarie am primit uh, această contribuție din partea biroului de, la, de azil. Fără asta n-am fi putut să continuăm să lucrăm. Raportul este mai multe rapoarte chiar uh, din partea biroului de azil sunt complete, sunt minuțioase și sunt obiective. În ceea ce privește conținutul, cred că nu există îndoială în ceea ce privește una dintre țări, și anume Turcia. Uh, șansele de a ajunge la un acord um, asupra întregului text au, cu timpul au, au, au reieșit a fi din ce în ce mai slabe și uh, nu am vrut uh, să slăbim poziția puternică a Parlamentului. Am solicitat, împreună cu echipa raportorilor din umbră, să se încheie discuțiile recunoscând că nu vom obține mari progrese suplimentare și că punctele de blocaj nu puteau fi depășite. În acest uh, context, președinția, în martie 2017, ne-a spus că președinția nu mai dorește să negocieze în acest cadru și că dorește să amâne această discuție până la discuțiile privind regulamentul de procedură. Totuși, președinția ne-a spus că dacă totuși negocierile nu um, continuă la regulamentul de procedură, putem reveni la lista țărilor de um, origine sigură. Vom vedea, vom vedea în ce uh, etapă vom fi atunci pentru a încheia, pentru că nu putem decât să fim uh, dezamăgiți de a nu fi obținut mai bune rezultate, trebuie să ne asigurăm că poziția Libei este respectată a fost votată foarte clar în comisia noastră și acum trebuie să um, menționăm punctele puternice, să facem uh, public documentul pe site-ul Parlamentului, s-a făcut deja asta și uh, dăm ocazia colegei Ferrara, uh, cred că va avea o bază bună de negociere pentru această chestiune a țărilor de origine sigură. Vom continua să cooperăm cu ei foarte strâns, menținând vigilența în lunile ce urmează. Aș dori să închei prin a mulțumi echipei de raportori din umbră care mi s-au alăturat, dar și uh, asistenților și asistenților grupului care au lucrat din greu de-a lungul acestor negocieri. Atât am avut de spus la acest dosar. Mulțumesc! Thanks. Uh, now I'd like to give... Vă mulțumesc! Și acum îi dau cuvântul doamnei Anabela, reprezentanta președinției malteze. Mulțumesc, doamnă președinte și doamnă raportor, pentru posibilitatea pe care mi-a oferit să explica care este poziția președinției malteze pe marginea acestei sub chestiuni atât de importante. Mai întâi mulțumim doamnei raportor, raportorilor din umbră și uh, fostei președinții pentru abordarea constructivă pe marginea acestui uh, trilog. Din păcate, în ciuda acestor lucruri, uh, am ajuns la un impas. De asemenea, adoptarea de către Comisie a unei propuneri pentru uh, această problemă în 2016 ne-a aflat, ne-a situat în contextul înlocuirii directivei printr-un regulament, ținând seama și de contextul mai amplu al reformării sistemului de azil european. Așa cum a arătat doamna raportor mai devreme, am fost abordată de dumnea ei, explicându-mi că mm, vom, vor încerca să ajungem la un acord pe marginea a două probleme rămase pendinte, mecanismul de suspendare și metodologia. Celelalte vor face obiectul negocierilor în cadrul procedurii de azil. Am transmis propunerea către grupurile de lucru pregătitoare ale Consiliului și s-a hotărât ca cel mai bine să se continue negocierile în contextul trilogurilor pe marginea regulamentului privind azilul. Acest lucru ar permite colegiuitorilor să discută despre problema țărilor de origine sigure în contextul întregului instrument legislativ și al unei mai ample reformări a sistemului de azil european, asigurând astfel mai multă coerență și consecvență problemei. Așa cum s-a arătat, am discutat cu doamna raportor și cu doamna Ferrara explicându-le că președinția malteză a primit un mandat de la Consiliu pentru suspendarea discuțiilor pe marginea acestui dosar deocamdată, în vederea reluărilor pe marginea subiectului țărilor, mai, țărilor de origine sigure uh, în contextul uh, regulamentului privind procedurile. Dacă se dorește, uh, dacă se va considera necesar însă, vom revizui această poziție. Am luat act de punctul de vedere exprimat de doamna raportor. Și îl voi transmite organismelor pregătitoare responsabile ale Consiliului. Mulțumesc! Nu sunt prezenți în sală raportorii în umbră, de aceea îi voi da cuvântul doamnei Mațara. Mulțumesc, doamnă președinte. O înlocuiesc pe doamna Rashida Dati, care este raportor din umbră, spune doamna Mețola. Mai întâi, lista comună a țărilor sigure de origine este un instrument de care ne putem folosi pentru a face față presiunii migratorii în statele membre. Continuăm să susținem crearea unei astfel de liste, și regretăm din tot sufletul că nu s-a putut ajunge la un acord pe marginea acestui principiu deocamdată. Avem însă toată încrederea în colegii care se ocupă de uh, dosarul APR, că vor reuși ei să, să ajungă la un astfel de acord pe marginea unui instrument atât de important. Dar trebuie să subliniem că procedura aceasta neobișnuită ridică unele semne de întrebare. Ne întrebăm în ce fel se va putea elabora această listă, chiar și dacă se va ajunge la un acord în cadrul negocierilor EPR, ceea ce încă oricum nu e sigur. Și în calitate de raportor din umbră al PPE pe marginea listei uh, uh, țărilor sigure de origine, Rashida Dati este de plin angajată să continue să conlucreze pe marginea acestei chestiuni și să colaboreze cu toți colegii responsabili din care se ocupă de dosarul EPR. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Mețola și acum doamna Kenge. Vă mulțumesc. Împărtășesc întru totul analiza și propunerile colegei mele, Silvii, Cred că nu se poate discuta despre acest regulament fără a aborda și problema drepturilor omului. E un aspect atât de important din punctul meu de vedere, încât nu avem cum să închidem un dosar atât de important fără a se defini în mod corect criteriile și fără să discutăm în special de țările care au fost uh, menționate. Unele dintre aceste țări, în special Turcia, încalcă în mod constant drepturile omului, precum și libertățile fundamentale. Și atunci să trecem Turcia pe lista țărilor sigure, consider că ar trebui să constituie un subiect de discuție în continuare până la încheierea acestui dosar. Și, în urma propunerii colegei mele, îmi exprim și eu speranța că în cadrul uh, negocierilor pe marginea directivei și a, pe marginea procedurilor se vor putea face pași înainte dar vă mărturisesc că consider că trebuie făcut tot ce se poate pentru a pune în centrul dezbaterii politice problema respectului uh, față de om și a drepturilor uh, omului. Mulțumesc. Dorește cineva din partea Comisiei să intervină? Vă rog. Thank you, Chair, for the floor. Very short and Mulțumesc, doamnă președinte. O intervenție foarte scurtă din partea noastră. Comisia menține propunerea uh, care se află acum în discuție, dar este rândul colegiuitorilor acum, după ce Comisia a înaintat această propunere, să uh, îi stabilească soarta. Bun. Din nou, doamna Albiol. La lista de países Vă mulțumesc. Lista statelor sigure este un element uh, fundamental uh, al oricărei politici de azil uh, a Uniunii Europene. Deocamdată încă nu avem această listă a statelor sigure, dar avem exemple despre cum au acționat până acum Comisia Europeană și Consiliul. De exemplu, Turcia, un stat considerat sigur, unde, dar unde copiii refugiați lucra, lucrează în fabrici textile la 10 ani. State cu Afganistanul, cum ar fi Afganistanul, cu care, una, cu care una, avem un acord de deportare, atunci când acest stat este supus violențelor de la invazia din 2001 încoace. Deci uh, sunt uh, scuze pe care le folosește Comisia pentru a nu-și asuma responsabilitatea, pentru a nu își respecta obligațiile din legislația internațională. Uh, este și un concept care va nega dreptul la azil, care este individual și care acum devine o chestiune de naționalitate se ajunge și la posibilitatea de eh, negare a protecției internaționale conform Convenției de la Geneva. De aceea noi ne opunem chiar conceptului de stat sigur. Suntem împotriva acestei liste a statelor sigure pentru că suntem împotriva pentru că noi credem că trebuie să se respecte obligațiile internaționale și Convenția de la Geneva. Vă mulțumesc. Uh, I would like... Mulțumesc. O întreb pe domnul raportor dacă vrea să intervină ea în încheierea acestei dezbateri. Da, vreau. În trei cuvinte, dintre care primul este greșeală. Trebuie să evităm orice fel de greșeală în acest dosar. Greșeală de concept și greșeală strategică. Toate aceste greșeli trebuie evitate. Ori în explicațiile oferite au existat câteva greșeli strategice de concepere a acestui dosar. Al doilea cuvânt, pas înapoi. Pașii înapoi în acest dosar nu o să ne permită să rezolvăm problemele. Pur și simplu trebuie să rezolvăm problema. Al treilea cuvânt, hotărâre. Indiferent de ce se va întâmpla, trebuie să dăm dovadă de hotărâre pe marginea acestui subiect, ca și în cazul dezbaterilor privitoare la lista țărilor sigure. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru aceste intervenții și pentru discuțiile interesante și trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Dragi colegi, pe data de 5 iulie 2016, Comisia Europeană și-a înaintat propunerea de decizie a Consiliului privind un cadru multianual pentru Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale pentru perioada 2018-2022. Cadrul multianual, adoptat odată la 5 ani, stabilește zonele tematice ale domeniile tematice ale activității agenției. În 28 noiembrie, Consiliul a adoptat propunerea de decizie care va fi supusă adoptării finale în, uh, și consimțământului Parlamentului European în baza articolului 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Președinția Consiliului a prezentat propunerea de decizie la reuniunea noastră din 31 ianuarie și astăzi doamna Mlinar ne va prezenta propunerea sa de recomandare. Vă rog, doamnă Milar. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, mulțumesc președinției malteze pentru angajamentul de care au dat dovadă, Comisiei pentru buna colaborare și uh, raportorilor din umbră pentru sprijin. Regret din tot sufletul lipsa acordului la nivelul Consiliului cu privire la problema includerii domeniilor tematice ale cooperării polițienești și judiciare în, în aspecte ale dreptului penal în acest cadru. Domeniile cooperării judiciare și polițienești și includerea lor în uh, cadrul multianual uh, nu numai că ar uh, răspunde nevoilor de pe teren, ci ar permite agenției să uh, reacționeze din proprie inițiativă la, în domenii care sunt fundamentale pentru drepturile fundamentale. De asemenea, ar se prezenta un mesaj că Uniunii Europene îi pasă de drepturile fundamentale în domeniile uh, colaborării judiciare și polițienești, inclusiv în aspecte penale. Un semnal pozitiv pentru uh, comunitate, așa cum arată într-un studiu uh, comandat de agenție. În absența unui astfel de cadru nou multianual începând cu 2011, agenția nu va putea reacționa decât în baza unei solicitări specifice înaintate de o instituție și nu din proprie inițiativă, ceea ce nu e în interesul nostru și ar trebui evitat. Pentru a pune capăt acestui mecanism fără a submina activitatea agenției, m-am angajat într-un dialog constructiv atât cu Consiliul cât și cu Comisia și am ajuns la un acord întrucât ambele instituții sunt gata să se implice într-o analiză amănunțită a modului de a modifica regulamentul privitor la agenție pentru a mai întâi înlocui trimiterea la Comunitatea Europeană de institui, prin instituirea unei agenții europene a drepturilor fundamentale și înlocuirea acesteia cu Uniunea Europeană, apoi extinderea domeniului de aplicare al competențelor agenției, care să acopere și fostul al treilea pilon uh, cooperare polițienească și, în al treilea rând, îmbunătățirea procedurilor pentru guvernanță și pentru funcționarea agenției. Consiliul și Comisia au fost invitate să analiz, anexeze o declarație în acest sens la decizia Consiliului și aceasta să fie citită astăzi în această comisie. Ne cer raportorilor din umbră sprijinul pentru această uh, declarație la mini-planara din mai. Asta ar permite Parlamentului să-și exprime și el vocea și să-și uh, alăture această voce celei a celorlalte instituții. Mulțumesc și acum dau cuvântul uh, reprezentantei Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să intervin. Iată care este declarația Comisiei. Comisia regretă lipsa unui acord cu privire la includerea domeniilor tematice propuse de cooperare polițienească și judiciară în aspecte penale în cadrul multianual 2018-2022 al Agenției pentru drepturile fundamentale. Comisia reamintește că de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, cooperarea polițienească și judiciară în aspecte penale au devenit o parte a legislației europene și sunt așadar sub incidența sarcinilor activității agenției și deci intră în competența Uniunii Europene în baza articolului 3 alineatul 1 din regulamentul Consiliului 168 din 2007. În cazul în care aceste domenii tematice nu vor fi incluse în decizia Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru agenție în perioada 2018-2022, această agenție va continua să-și desfășoare activitatea în aceste domenii la solicitarea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei Europene în baza articolului 5 alinatul 3 din uh, regulamentul Consiliului suspensionat dar în o evaluare externă a agenției în 2017 va permite Comisiei să transmită raportul în urma evaluării, precum și recomandările sale către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social al Uniunii Europene și Comitetul Regiunilor, făcând și precum și publicului. După evaluarea raportului și a recomandărilor, Comisia poate înainta orice fel de propunere de modificare a regulamentului 168 din 2007, pe, dacă va considera că acest lucru se impune în baza articolului 3 alinatul 1 uh, din uh, decizia, din regulamentul uh, de mai sus. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul uh, reprezentantei președinției malteze. Mulțumesc foarte mult, uh, le, vă mulțumesc doamnă președinte, precum și doamnei raportor. Um, și acum, care e declarația Consiliului pe marginea articolului 30 alinatele 3 și 4 din regulamentul 168 2007? o evaluare externă independentă a Agenției pentru Drepturile Fundamentale, FRA, va avea loc în 2017, așa cum pe bună dreptate a arătat și reprezentanta Comisiei, după cum se stipulează în articolul 31 alinatul 2 din regulament. Comisia, după ce va fi evaluat raportul în urma evaluării și recomandările înaintate, de bordul FRA va avea în vedere eventuale propuneri de modificare a regulamentului dacă va considera că acestea se impun. În acest context, Consiliul este de acord că trebuie analizată cu toată atenția orice propunere de modificare a regulamentului FRA pe care o va înainta Comisia, inclusiv acelea care intră sub incidența agenției de a acoperi uh, cooperarea polițienească și judiciară în domeniul penal. Vom, consider, vom analiza cu toată atenția orice propunere menită să îmbunătățească atât guvernarea cât și funcționarea Agenției pentru Drepturile Fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc și acum deschid dezbaterea. PP Roberta Mețola. Mulțumesc, Barbara. Îl locuiesc pe domnul Nagi în această dezbatere. Îi mulțumesc, doamne Mlina. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru munca angajată și pentru contribuțiile tuturor celor care au participat la acest dosar. Drepturile fundamentale reprezintă o plusvaloare fundamentală și este important să colaborăm cu experții statelor membre pentru a susține și completa prin această expertiză activitatea noastră zilnică. Domnul Naș consideră că deocamdată nu există un temei juridic pentru modificarea sau adăugarea altor competențe în regulamentul agenției, dar susține de plin cele spuse de raportor și consideră că trebuie găsită o soluție dacă va exista voință și bună voință în rândurile instituțiilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această declarație atât de la obiect, domnul Zipel. Doamna Zipel, mulțumesc foarte mult. Din păcate, Soraya Post, raportorul din umbră, nu poate participa la ședința de astăzi, așadar uh, am să transmit eu mesajul ei. Mulțumim uh, raportorului pentru munca depusă nu, mai întâi de toate mulțumim pentru că a elaborat această propunere de recomandare și a luat uh, în calcul problema uh, discriminării împotriva romilor, genul de discriminare împotriva romilor și cauzele profunde ale discriminării și marginalizării. Analiza activității FRA în acest domeniu ar trebui să cuprindă și, printre uh, domeniile tematice, problema romilor. Apoi, mulțumim uh, pentru că raportoarea a pus presiune asupra Consiliului și Comisiei pentru elaborarea acestei declarații comune prin care se angajează să schimbe uh, actul de înființare al FRA și să-l deschidă amendării în baza uh, conținutului pilonului 1 pentru a cuprinde și cooperarea polițienească și judiciară în domeniul penal. Vom susține așadar propunerile raportoarei de a se accepta propunerile Consiliului dacă uh, cele două instituții, Comisia și Consiliul, se vor ține de cuvânt, își vor respecta promisiunile. Mulțumesc, domnul Clipec. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest dosar și vreau să exprim sprijinul ECR pentru poziția Consiliului, potrivit căreia mandatul agenției uh, pentru drepturile fundamentale nu trebuie sporit. Trebuie să ne asigurăm că cheltuielile cu privire la monitorizarea și supravegherea respectării drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană sunt eficiente, este eficientă și efectivă. Și în momentul de față nu am încredere că așa se și întâmplă. Pe de altă parte, iau act de faptul că raportoarea a fost de acord cu temele fundamentale ale activității FRA, dar a adăugat faptul că regulamentul FRA trebuie modificat și extins. Noi nu susținem această parte din proiectul de raport și vom înainta amendamentele care se impun în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lunacek! Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc foarte mult, doamnei raportor, pentru abordarea sa foarte ambițioasă și pentru faptul că a încercat să pună presiune asupra Consiliului de a face pași înainte încât să fie inclusă și punctul nostru de vedere juridic și anume să se cuprindă și cooperarea polițienească și judiciară care considerăm noi că este ceea ce trebuie făcut, mulți dintre noi susține mai întâi de toate Agenția pentru Drepturile Fundamentale, pur și simplu, pentru că este o instituție deosebit de importantă, care are expertiză de nivel înalt, ce ne ajută și pe noi în activitatea noastră. Și chiar dacă mai există unii care cred că ar trebui să o ignorăm în peisajul acesta instituțional al Uniunii Europene, eu mă bucur că noi aici în Parlamentul European, în mare majoritate, spunem că nu se mai poate ignora FRA, pentru că ne oferă studii de referință de atât de mare importanță pe marginea problemelor cum ar fi discriminarea împotriva oricărui grup de pe continent, la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii Europene, că e vorba de romi, de azilanți, de solicitanți de azil, de uh, LGBT, de drepturile copiilor, de accesul la justiție și așa mai departe, încât nu se mai poate ignora. Nu ne mai putem desfășura activitatea, nu doar noi în Comisia Liberă, ci în general în Parlamentul European, fără să existe și implicarea FRA. În acest sens, apreciez cele spuse în raport, unde se arată clar că avem nevoie de Agenția pentru Drepturile Fundamentale. În calitate de vers, dar nu numai noi, cred că mandatul ar trebui să fie mai puternic și deci să continuăm să ne batem pentru asta. Totuși, voi uh, exprima și sprijinul anexei apropo de ce spunea doamna raportor și de ce arătau și Consiliul și ceilalți, trebuie să identificăm uh, modalități prin care Consiliul să poată fi determinat să facă pași înainte, astfel încât în viitorul apropiat să putem avea o, și cooperarea polițienească și judiciară cuprinsă în mandatul FRA. Regret că încă acest lucru nu se întâmplă, dar uh, grupul meu susține și el această idee. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Spinelli. Îi mulțumesc, doamne raportor, pentru munca pe care a desfășurat-o în mod curajos și susțin de plin recomandările cuprinse în proiectul său de raport. Pentru mine două subiecte sunt fundamentale, așa cum sunt și pentru doamna raportor. Mai întâi de toate, consider că este fundamental ca Agenția pentru Drepturile Fundamentale să numere printre domeniile sale tematice în viitorul cadru multianual și integrarea și incluziunea socială a romilor. În acest context, FRA trebuie să reprezinte un centru de combatere a discriminării împotriva, împotriva romilor pentru a evita problema rasismului și pentru a combate cauzele profunde ale discriminării împotriva acestora și uh, ale marginalizărilor. De asemenea, al doilea element este că trebuie cuprinse sectoarele tematice ale cooperării judiciare și polițienești în mandatul FRA, și asta nu doar în context civil, ci și în materie penală. În activitatea FRA trebuie cuprinse domenii din ce în ce mai importante pentru siguranța internă a Uniunii Europene. Terorismul, combaterea activităților mafiote, a activităților frauduloase și așa mai departe. În urma ultimelor propuneri legislative și politice ale Uniunii Europene în ce privește combaterea terorismului, și dacă avem în vedere influența puternică pe care ar putea o avea aceste politici sau riscă să le aibă asupra respectării vieții private, a protecției uh, datelor cu caracter personal ale cetățenilor și în, în ultimul rând asupra drepturilor migranților și refugiaților, inclusiv minorii, consider de maximă importanță și confirm că și organizațiile non-guvernamentale consideră de maximă importanță ca agenția să poată, din proprie inițiativă, să desfășoare studii, să realizeze studii pe marginea acestor lucruri. Și închei spunând că și eu sunt extrem de dezamăgită de faptul că la nivelul Consiliului nu s-a ajuns deocamdată la un acord cu privire la includerea acestor sectoare în programul agenției. Dar întrucât consider că nu trebuie să ne descurajăm niciodată, am toată încrederea în activitatea de persoasiune care s-ar putea uh, desfășura la adresa Consiliului și sunt convinsă că Angelica are ce trebuie, are capacitatea de a desfășura această muncă de persoasiune pe lângă Consiliu și o asigur de tot sprijinul meu în acest sens. Mulțumesc. And at the end, Mrs. Kienge. Și doamna Kienge, ultima, care va interveni. Grazie. Eh, inizio anch'io dicendo pieno sostegno. Vă mulțumesc și din partea mea sprijin de plin și susținere pentru ceea ce a prezentat, inclusiv grupul nostru, deci și grupul nostru susține acest uh, proiect de raport. Dar aș vrea să reamintesc atât Agenției pentru Drepturile Fundamentale, FRA, cât și tuturor acelora care lucrează în domeniu, că o strategie bună de combatere a rasismului în prezent înseamnă o bună cunoaștere a tuturor formelor de discriminare, Întotdeauna este greu să găsești în literatura de specialitate această temă a discriminării împotriva uh, Uh, persoanelor de origine africană. Se numește afrofobie și cu toate acestea, oamenii aceștia sunt obiectul discriminării. Avem nevoie de o strategie specifică în acest sens. Nu spun asta doar pentru că trebuie dat un răspuns în prezent unei anumite categorii, unei anumite comunități, ci cred că trebuie definită, cu, definite cu nume și uh, prenume, ca să spunem așa, toate formele de discriminare și rasism, fără de care strategia noastră n-ar avea niciun sens. Tocmai de aceea Astăzi aș dori să aduc în atenție subiectul acesta. Uh, afrofobia vizează persoanele de origine africană care sunt ușor de recunoscut și care devin adesea foarte ușor uh, Uh, victimele acestui fenomen de discriminare și aș dori de aceea să se poată ține seama pe lângă toate celelalte forme de discriminare și această realitate a afrofobiei, chiar dacă de asta se vorbește mai puțin. Rasismul împotriva persoanelor de origine africană este o realitate și nu putem să o ignorăm. Mulțumesc! Thanks. I would like to ask Angelica. Vă mulțumesc. Angelica, dorești să tragi niște concluzii? Da, vă mulțumesc pentru toate cuvintele dumneavoastră de susținere. Mm, Mi se pare că eșecul nu este o opțiune, deci trebuie să încercăm să reușim. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 20 aprilie 2017 la ora 15. Vă rog, luați note că instrumentul 84 AM nu poate fi folosit, deci amendamentele vor trebui să fie depuse um, în mod fizic. Vă mulțumesc vă... și Paște fericit tuturor! You know that we continue. Dar, de fapt, reuniunea noastră continuă la ora 15.